So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zur Sitzung des Ausschusses. Wir dimineața, cred că putem începe. Văd fețe vesele în fața mea după o săptămână de pauză de ședință. Mă bucur că ați folosit eficientă această pauză. La punctul 1 avem adoptarea ordinii de zi. Avem două propuneri de modificare, opiniile pentru descărcarea de gestiune din partea Iutei Haug. 8, 9, 10, 11, 12 și 13 vor fi primele puncte pe care le supunem la vot în bloc. Iar după aceea vom avea punctul 5 în legătură cu avizul meu privind uh, viitorul sustenabil pentru transporturi. După aceea se mai propune ca punctul numărul 15, care de asemenea este un raport făcut de mine și care se referă la un uh, subiect de asemenea interesant să fie tratat înainte de punctul 14 care se referă la uh, biocide. Subiectul meu nu necesită o dezbatere, va fi doar uh, o prezentare formală. Dacă sunteți de acord, vom proceda ca atare. Comunicările președintelui. Avem toate limbile în afară de estonă, letonă, malteză, portugheză, slovacă și slovenă aceste uh, limbi uh, astăzi nu uh, vor avea interpretare. Astăzi după amiază vom avea Slovena, după masă, când domnul Petele va vorbi despre programul pentru combaterea cancerului din perioada 17-18. Ar trebui să vă mai informez în legătură cu un nou sistem electronic pentru a plasa, a depune amendamentele este sistemul AT4AM. Instrument de autorizare a amendamentelor. Iar asistenților li s-a comunicat uh, existența acestui instrument, uh, au fost lansate invitații pentru un curs de pregătire. Este important pentru că avem deja șapte rapoarte care se află pe ordinea de zi și care vor fi tratate în baza acestui nou sistem. Deci amendamentele nu vor putea fi uh, predate decât prin acest sistem. Uh, raportul doamnei Pavanova privind uh, reactorul de la Coslodui, raportul doamnei Clas privind biocidele, raportul domnului Fierner în legătură cu uh, produsele farmaceutice, doamna de asemenea al domnului Ernst, domnul Florenz, doamna Matias, privind medicamentele contrafăcute. Deci asistenții ar trebui să fie foarte atenți să recurgă la noul sistem. Aș dori să mai menționez ceea ce dumneavoastră ați citit cu toții, faptul că secretarul executiv Uh, uh, domnul De pentru uh, programul cadru pentru protecția climei a anunțat că pe 30 iunie îi expiră contractul și că nu intenționează să își prelungească contractul. Um, regretăm acest lucru pentru că el pentru comisia noastră a fost un interlocutor cât se poate de um, angajat și competent, a condus acel secretariat general. Nicăieri nu se spune de ce renunță, dar eu cred că decepția privind rezultatele reuniunii de la Copenhaga l-au afectat foarte mult. Avem o nouă comisie care a intrat în pâine după ce i-am uh, confirmat pe comisar la Strasburg și pentru noi uh, există persoane, directorii generali, Iosle Peche, care ne este cunoscut, uh, va răspunde pentru activitatea privind protecția climei. Carl Friedrich Falkenberg rămâne secretar general al Direcției Generale Mediu, Robert Madlen rămâne director general și Peter Zangel, de asemenea, este director general pentru EHO, ajutoare umanitare, un domeniu pentru care noi de asemenea avem competențe. Aș dori să mai atrag atenția asupra unei scrisori pe care președintele Comisiei Barroso a adresat-o șefilor de stat și de guvern în ce privește protecția mediului înconjurător și introducerea doamnei Helveger în calitate de ambasadoare pentru climă în lume este îmbucurătoare. Noi uh, dorim să ne asumăm în continuare obligațiile avem opțiunea de a reduce emisiile de dioxid de carbon cu 30%, iar acest lucru este menționat expres în scrisoarea domnului Barroso. Consiliul Ministrilor pentru Mediu la sfârșitul lui martie va publica concluziile privind biodiversitatea și sperăm că acolo să fie stabilite obiective ambițioase pentru conferința de la Nagoya din octombrie 2010 privind biodiversitatea, pentru că este un punct, un accent pentru anul 2010. Acestea ar fi cele câteva comunicări pe care doream să vi le fac. Și trecem la punctul 3, aprobarea unor procese verbale și anume ședințe din 13 ianuarie, 14 ianuarie, 15 ianuarie și din perioada 25-27 ianuarie. Dacă nu există observații, până la sfârșitul ședinței considerăm că ele sunt aprobate. Trecem în felul acesta la punctul 4 al ordinii de zi. Este vorba despre uh, întrebări în această comisie și avem o o întrebare formulată de colegul Bart Stas privind materialele eh, care intră în contact cu alimentele. Este o întrebare adresată Comisiei și l-aș invita pe domnul Stas să prezinte această întrebare, iar din partea Comisiei, directorul Eric Putle va răspunde la întrebare. Uh, ik zal dat kort doen. De vraag uh... Mulțumesc. O întrebare foarte scurtă care a fost prezentată în detaliu în scris și cred că reprezentantul Comisiei Europene ne va oferi de asemenea răspunsuri detaliate. Problematica este următoarea. Există materiale care intră în contact cu uh, alimentele producând anumite reacții. Există prevederi legale privind aceste materiale și pe uh, site-ul Comisiei există uh, aceste reglementări legale. Este o bună uh, imagine de ansamblu în legătură cu aceste reglementări. Sunt oferite și explicații. Uh, problema este însă că, deși există prevederi legale pentru uh, uh, materialul plastic, pentru uh, ceramică, de pildă, mai există o serie de alte materiale în care sunt ambalate alimentele și pentru care nu sunt uh, elaborate niciun fel de reglementări, deși ă, ele pot produce de asemenea reacții. Și putem să ne punem atunci întrebări în legătură cu ă, siguranța alimentară ă, mă refer de pildă și la cerneala cu care sunt marcate etichetele de pildă care poate crea probleme prin reacția cu alimentele. De asemenea, uh, care sunt uh, valorile limită de migrație. Uh, unele au fost stabilite deja, sunt specifice, se fac revizuiri ale acestor valori limită, dar aș vrea să cunoaștem amănunte în legătură cu aceste preocupări, pentru că fenomenele se amplifică odată cu apariția noilor uh, tipuri de materiale. Cum stăm cu nanoparticulele? Cu nanomaterialele? De aceea am pus această întrebare. De fapt, mai precis ar fi patru întrebări dacă le structurăm. Dar aștept întâi răspunsul uh, comisiei și poate vor reacționa colegii. Mulțumesc colegului Stas și invit comisia să răspundă. Herr Pudele. Mulțumesc, domnule președinte. Voi răspunde întrebării domnului Staff. La prima întrebare pot să spun că anul acesta uh, DG Sanco va iniția revizuirea legislației privind materialele de contact cu alimentele, care nu este încă armonizată în totalitate. Se va realiza un sistem eficient în acest sens pentru a ne asigura că toți consumatorii sunt protejați. În același timp, însă, trebuie să evităm uh, poverile legislative inutile. De asemenea, trebuie să realizăm inovație și progres și în acest sector. Legislația existentă se bazează pe substanțele autorizate și, dat fiind numărul mare de substanțe Există în jur de 10.000 de substanțe folosite în materialele care intră în contact cu alimentele. Este necesar să se stabilească o listă a substanțelor autorizate. Prin urmare, vom explora în viitor opțiunea unei liste pozitive, precum și alte opțiuni. Și vom face tot ce putem pentru a ne atinge scopul acela de a proteja consumatorii. acest nou regulament trebuie redactat după o evaluare a impactului și va fi depus probabil în următoarele 12-18 luni. Ca răspuns la întrebarea numărul 2, Comisia consideră că limitele de migrare sunt un instrument adecvat pentru a proteja sănătatea consumatorilor. Aceste limite se stabilesc pe baza evaluării riscului științifice a riscului de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Și în ceea ce privește efectele nocive asupra sistemului endocrin, și acest lucru este luat în considerare. Dacă migrația cu impact semnificativ pentru consumator, se poate produce. Și când noile informații științifice vor deveni eh, disponibile, va avea loc o reevaluare care este întotdeauna necesară. Tot mai mulți agenți economici folosesc substanțe autorizate și ei sunt obligați să informeze imediat Comisia atunci când au la dispoziție noi informații științifice pentru a indica riscul uh, de sănătate pentru consumatori. Ca răspuns la întrebarea numărul 3, vă pot spune că în solicitarea pentru autorizarea substanțelor care se folosesc în materialele plastice care intră în contact cu alimentele, solicitantul trebuie să depună informații despre uzul intenționat uh, informații care să includă alimentele cu care se intră în contact și uh, potențialele produse de reac care pot intra în reacție cu alimentele. EPSA informează, uh, evaluează aceste informații și, dacă ele sunt considerate relevante, procedura de autorizație va prevedea restricții pentru utilizarea acestor substanțe se pot referi la restricții privind tipul de alimente cu care materialul poate veni în contact, de exemplu. Nu toate interacțiunile pot fi avute în vedere în timpul autorizării, pentru că există mii de ipoteze diferite și, prin urmare, cel care realizează ambalarea este responsabil să folosească materiale de ambalare adecvate acesta este principiul stabilit prin legislație. Vis-a-vis -vis de întrebarea numărul 4, toate materialele care intră în contact cu alimentele trebuie produse uh, conform bunelor practici uh, de producție. Acest lucru înseamnă că producătorul trebuie să asigure siguranța acestor produse fie că legislația este perfect armonizată prin intermediul legislației europene, fie că este vorba de legislația națională. Acest lucru înseamnă că producătorul trebuie să asigure siguranța produselor sale. Și pentru acest lucru trebuie să aleagă materiale adecvate, să controleze procesul de producție, pentru ca nicio substanță uh, periculoasă să nu poată fi generată, să controleze produsele finale și acest principiu se aplică întregului lanț de producție al ambalajelor pentru alimente. Toți pașii trebuie să fie documentați de către producător. Aceste documente vor fi accesibile pentru autoritățile de control uh, pentru siguranța alimentară de la nivel național iar datele toxicologice trebuie să fie disponibile în cazul substanțelor care pot migra în uh, alimente și care nu sunt autorizate sau pentru care nu s-a realizat evaluarea riscului. După cum am spus mai devreme, anul acesta se va începe o, un proces de revizuire a legislației priv, uh, în care nu este încă armonizate uh, cu privire în principiu la cerneala tipografică, hârtie, aluminiu și alte materiale. Această revizuire va reflecta și, dacă este necesar, să se includă cerințe suplimentare privind datele toxicologice disponibile la nivel producător pentru a asigura bunele practici de producție. Este o sarcină imensă și vrem să se realizeze legătura dintre programul RICI care are o interacțiune clară cu evaluarea în sine. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru această informare. Întreb dacă colegii doresc să pună alte întrebări. Colegul Stas, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să um, reacționez la ultimul răspuns în legătură cu întrebarea numărul 4. S-a spus uh, în repetate rânduri că producătorii trebuie să uh, apeleze la o practică de producție, de producere alimentelor care să corespundă regulamentelor. Dar, de fapt, pe mine mă interesează um, modul în care uh, sunt verificați uh, că respectă aceste practici. Este nevoie de teste toxicologice și aici am uh, unele dubii că ele sunt efectuate. Există 17 tipuri de produse. 15 sunt reglementate, dar există două care nu sunt uh, reglementate în niciun fel. Materialul materiale plastice sunt uh, bine reglementate, există un document din partea Comisiei, într-adevăr, uh, Există o serie întreagă de directive, iar Comisia dorește acum să adune toate aceste reglementări într-un regulament care să fie un text bine consolidat acest lucru este minunat și nu pot decât să felicit Comisia pentru aceste demersuri. Pe de altă parte însă, în momentul în care va veni acest regulament pentru uh, materiale plastici, vor exista în continuare anumite lacune, pentru că există prea puține reglementări în legătură cu vopselele și solvenții care sunt folosiți. Comisia răspunde la prima întrebare a mea că va trebui să uh, elaboreze într-un interval de 12 până la 18 luni un nou proiect de regulament, dar Parlamentul insistă de ani de zile în acest sens. Oare nu am putea să urgentăm puțin acest proces? Și uh, în ce privește cernelurile folosite, de asemenea, cred că există probleme pentru sănătatea populației. În ce privește cercetarea în domeniu, sunt multe lucruri care mă neliniștesc. Mulțumesc, doamna Clas. Mulțumesc, domnule președinte. Auzind acum cum sunt repartizate competențele, uh, sunt ușor îngrijorată pentru că dorim să vorbim despre directiva privind uh, biocidel și în același timp uh, acum ne preocupă cernelurile care intră în contact cu Uh, sub materialele în care sunt ambalate alimentele sau chiar direct cu uh, alimentele. Uh, păi să eliminăm atunci aceste aspecte din directiva privind biocidele sau nu? Cum putem stabili aici o delimitare? Poate că la nivelul comisiei există unele idei în acest sens. Răspuns din partea comisiei. Oui, merci, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi răspuns pentru domnul Stas. Viitoarea reglementare pe care dorim să o propunem Parlamentului și Consiliului va acoperi toate aceste substanțe. Știți că înainte să propunem un proiect de reglementare Parlamentului și Consiliului, trebuie să avem o întâlnire în care să încercăm evaluarea tuturor opțiunilor posibile pentru a vedea care vor fi costurile și beneficiile pentru întreprinderi, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii. Această activitate este de durată, mai ales în acest domeniu, care acoperă zeci de mii de substanțe cu un evantai foarte mare reprezentat de inovație. Domnul Stas a vorbit mai întâi despre nanoparticule. Ei bine, ne aflăm într-un domeniu foarte inovator într-un domeniu în care tehnica și știința conlucrează pentru a descoperi noi substanțe. Prin urmare, trebuie să fim extrem de atenți pentru că aceste noi substanțe, aceste noi materiale să nu reprezinte un pericol pentru consumator. Însă, din păcate, nu există foarte multe date științifice disponibile în momentul de față. Pe de altă parte, statele membre trebuie să controleze aplicarea reglementării. reglementarea comunitară, cadru, regula, reglementarea generală, dar și reglementările specifice pentru fiecare grup de substanțe, în special pentru grupurile de substanțe armonizate, dar în același timp substanțele nearmonizate. De asemenea, statele membre trebuie să controleze punerea în aplicare de către operatori, de către producători a acestor bune practici de laborator. Este rolul lor și trebuie să și-l îndeplinească. Trebuie de asemenea să ne informeze în cazul în care anumite controle ar arăta deficiențe ale acestei activități. Dacă există deficiențe, va trebui să luăm dispozițiile necesare. Este adevărat că în ceea ce privește cernelurile nu există reglementare comunitară, dar există totuși niște principii generale ale legii generale pentru alimentație care prevăd că orice producător trebuie să comercializeze o anumită marfă în anumite condiții, în anumite condiții de ambalare, de exemplu. Au fost exemple în trecut, amintiți-vă, legate de aceste probleme de cerneluri în Italia în 2007. Cerneala trecea prin uh, ambalaj. Am uh, putut să reglementăm foarte repede problema înainte ca ea să devină cu adevărat uh, un pericol. Ca să-i răspund doamnei clas, există două tipuri de substanțe. Biocidele, care acoperă un anumit număr de produse folosite pentru curățare, dezinfectare a mâinilor, a materiale utilizate în industria agroalimentară, de asemenea, în crescătoriile de animale, sunt substanțe specifice care nu sunt acoperite de Food Contact Material. Acesta cuprinde toate substanțele care se află în jurul mărfurilor alimentare. Există, evident, o legătură care nu este foarte strânsă, dar există totuși între biocide și food contact material. Uh, aceasta a fost uh, introdusă deja în noua reglementare privind biocidele. Prin urmare, acoperim două tipuri de substanțe, însă cu o coordonare la nivelul acordului. Există suprapunere în uh, cazul materialelor care pot deveni biocide. Respectiv, putem avea un ambalaj care limitează dezvoltarea bacteriilor în mărfurile alimentare. În acest cadru există o legătură, o conexiune între legislația Food Contact Material și legislația privind biocidele. Putem deci să o liniștim pe doamna Stas în legătură cu această problemă. Acestea ar fi, domnule președinte, răspunsurile la cele două întrebări. Mulțumesc. Alte întrebări scurte? Carl Sluter. Ați spus că este responsabilitatea statelor membre să le implementeze legislația, cu siguranță, și totodată ei trebuie să vă dea și informații. Întrebarea mea este câte teste au realizat statele membre în rapoartele pe care vi le-au trimis și câte probleme au descoperit și ce au căutat în aceste teste. Suntem siguri că regulamentul este corect implementat? Din păcate, nu pot să răspund în legătură cu numărul de teste realizate de statele membre, însă vă pot asigura că astfel de teste se fac la mai multe niveluri. La nivelul pieței, aceasta înseamnă că în restaurante, în supermarketuri sunt uh, colectate mărfuri alimentare ambalate și se verifică problemele de migrare uh, Uh, a plasticului, de exemplu, în apă. Prin urmare, există controle făcute pe piață, există controle făcute la nivelul importului. Atunci când un importator importă, să zicem, uh, veselă mm, din ceramică, uh, tigăi, cratițe, cuțite din plastic sau farfurii și pahare din plastic, există controle care se, sunt făcute la import. Dacă aceste controle demonstrează că există o nerespectare a legislației comunitare, produsele sunt oprite la frontieră și se întorc în țara de origine. Prin urmare, vă pot asigura că există controle și la frontiere și în statele membre respectiv pe piață sau în uh, uzinele în care sunt produse aceste materiale. Iar atunci când există probleme majore în legătură cu anumite produse aflate deja pe piață, este pusă în aplicare procedura de alertă în cadrul RAPEX, astfel încât uh, să fie informate toate statele membre sau țările terțe în care au ajuns produsele respective, pentru că ele să poate fi scoase de pe piață. Există deci o întreagă serie de mecanisme care ne permit să retragem de pe piață aceste produse atunci când ele nu corespund legislației. De altfel, avem și o serie de inspectori comunitari din cadrul Oficiului Alimentar și Veterinar care verifică prin tehnici de audit modul în care statele membre pun în aplicare legislația specifică în ceea ce privește food contact material uh, acești inspectori fac vizite în țările membre pentru a vedea câte controle sunt efectuate și cum este pusă în aplicare legislația. Dacă constată că este insuficient, indică acest lucru în rapoartele pe care le fac și uh, ele pot fi puse la dispoziția publicului. Mulțumesc! În cazul acesta, cred că putem uh, încheia dezbaterea pe această temă importantă. Ajungem acum la voturi. Sper că aveți uh, cartelele electronice la dumneavoastră pentru a putea face uh, pentru a vota și prin apel nominal. Vă rog să pregătiți aceste cartele. Spunem că punctele 8 până la 13 vor fi mai întâi supuse la vot descărcările de gestiune pentru bugetul 2008 pregătite de colega Jutta Haug în ce privește descărcarea de gestiune a bugetului, planul individual rom 4 roman, supun la vot aliniatul 6, amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 din partea Iutei Hauk. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul final pe marginea acestui raport, raport vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Treizeci de voturi pentru o abținere. O felicităm pe Iuta Hack pentru acest raport. Votăm acum agențiile. În ce privește agenția pentru produse chimice, nu există amendamente, de aceea Vă propun să votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 41 de voturi pentru, o abținere. Se adoptă. Trecem la votul privind uh, agenția ECDC, un amendament din partea Iutei Haug. Cine este pentru acest amendament? Cu un amendament oral. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri, se adoptă. Și iar acum, vot cu apel nominal. Pe marginea acestui raport s-a deschis votul. S-a închis votul. 40 de voturi pentru, o abținere. Trecem la Agenția pentru Securitate Alimentară. Nu există amendamente. Ca atare vot electronic. Pe marginea raportului s-a deschis votul. S-a închis votul. 41 de voturi pentru, o abținere, un vot împotrivă. Se adoptă. Următorul vot privind EMEA, Agenția Europeană pentru Medicină, există două amendamente. Supunem la vot amendamentul 1 din partea Iutei Haug. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul din partea domnului Rămări era identic, nu să-l punem la vot, deci acum votul final electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 42 de voturi pentru o abținere se adoptă. Și în acest bloc, ultimul vot privind Agenția Europeană pentru Mediul Înconjurător, nu există amendamente, votul electronic s-a deschis. S-a închis votul. 42 de voturi pentru abținere se adoptă. Felicitări pentru Utah Hawk pentru aceste rapoarte privind descărcarea Comisiei și agențiilor pentru anul 2008. Trecem la punctul 5. Viitor durabil pentru transporturi un aviz pe care l-am alcătuit eu cu 39 de amendamente. Amendamentul 1 cu un vot pe părți. Cine votează pentru prima parte? Mulțumesc, votul împotrivă. Abțineri, se respinge. Partea a doua, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Aș spune că s-a respins. Să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, 18 pentru, 24 împotrivă se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se respinge. 21 la 21. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Amendamentul 8, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Deci, majoritatea e pentru, se adoptă. Amendamentul 8, partea 2b. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Bine, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 24 la 16 și o abținere. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 21. Cine, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 21, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Putem verifica. Deci, amendamentul 21, partea a doua, s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se respinge. 19 voturi pentru 25 împotriva. Amendamentul 18. Partea a doua. Voturi pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. 22 la 18, 4 abțineri se adoptă. Paragraful 5, amendamentul 17, voturi pentru. Mulțumesc, se respinge 15 pentru, împotrivă. Abțineri, se respinge 16 pentru. Ab- potrivă, abțineri, se adoptă. 20, voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 26. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 28. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 27. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 29. Voturi pentru. Verificăm 27. Încă o dată s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Îmi pare rău, spune președintele, dar se adoptă 27. Trecem acum la 29. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune că se adoptă, dar verificăm electronic, s-a deschis votul. 33. S-a închis votul. Se respinge. 43. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 37. Partea întâi. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 38. Vot pe părți. Partea întâi, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea a doua, voturi pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic. 39 s-a deschis votul. S-a închis votul. Aici am văzut bine. Deci uh, se supune la vot acum raportul integral, vot electronic. S-a închis votul. 43. Pentru o abținere. Acesta este avizul nostru pentru Comisia TRAN în legătură cu viitorul transportului. Ajungem la punctul următor, punctul numărul 6. Raportul doamnei Liotar privind dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii europene. Amendamentul 5 la aliniatul 1. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 7, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 8, cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, ce propune amendamentul 11 invită Comisia să facă verificări la fața locului și să indice ce uh, efecte negative pentru sănătatea publică europeană ar putea să existe. Deci este o uh, prevedere suplimentară pentru ca această cercetare să se facă acolo unde are loc producția. Comisia trebuie să facă o analiză a posibilelor efecte negative asupra sănătății publice. Bun. Supunem la vot amendamentul 11. Ce este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Felicitări. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. abțineri. Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 43 de voturi pentru, 20 împotrivă se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că este aceeași majoritate, dar verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este un scor mai strâns, 22 de voturi pentru, 20 împotrivă și o abținere se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri eu afirm că este aceeași majoritate, se adoptă. 18 pentru, împotrivă. Verificăm electronic 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Aici sunt 20 pentru, 23 împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 42 pentru nicio abținere. Felicitări, doamne Liotar, pentru viitorul acvaculturii europene. Mai avem un vot privind programul european de monitorizare a pământului din partea lui Vittorio Prodi. Supunem la vot amendamentele raportorului. Amendamentul numărul 1, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. 16 pentru 26 împotrivă se respinge. Votul final, Electronics s-a deschis votul. S-a închis votul. 42 la 0. Felicitări domnului Vitorio Prodi pentru acest sistem de observare a Pământului, care este foarte important. propunere pe ordinea de zi să mai supunem la vot punctul 15. Este o formalitate, niciun fel de modificare de conținut. O modificare a calității juridice. Este vorba despre faptul că prin propunerea Comisiei se modifică temeiul juridic de la o hotărâre a Consiliului, vom trece la o directivă. Deci va fi un act legislativ cu participarea Parlamentului în 2004, în cadrul pachetului igienă, competența Comisiei ca și dreptul ei de a opera modificări la propunerea Consiliului a fost confirmată de către Parlament, iar directiva din 2004 înlocuiește oficial din iulie 2010 vechea uh, decizie a Consiliului și ca să nu apară neclarități juridice, vechea reglementare trebuie să fie uh, abrogată oficial și să fie implementată noua reglementare. Este vorba aici și despre formularele pe care toți importatorii de carne și de animale um, trebuie să le, să le completeze și trebuie să existe clarități în acest sens. Raportul um, decide încetarea valabilității deciziei Consiliului și um, recunoaște aplicarea directivei din 2004 care intră în vigoare din iulie 2010. Deci spuneam că este de fapt o chestiune formală și vă propuneam supunerea la vot a acestui raport dacă nu există obiecții. Dacă dorește Comisia să intervină pe tema aceasta și raportorii din umbră, rog să o facă. Comisia? Grazie Presidente, penso che lei abbia eh, già... Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că a spus într-adevăr tot ceea ce era de spus. E vorba doar de operațiune de ordine juridică pentru ameliorarea transparenței și a clarității regulile de import nu s-au modificat. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Ladomada. Deci a fost confirmarea a ceea ce v-am spus, domnul Schnelat. Mulțumesc! Cred că era necesar să luăm această hotărâre, pentru că uh, acele hotărâri ale uh, Consiliului au intrat în 2006 în vigoare și cred că acum trebuia să creăm o claritate juridică. Și eu sunt de părere că vechile reglementări trebuie anulate pentru ca cei care se ocupă de import și de export să existe claritate de plină. Mulțumesc și cred că trebuie să votăm. Mulțumesc, nu există alte luări de cuvânt. În cazul acesta supunem la vot raportul. Cine este pentru? Împotrivă. Înțeleg că nu există nici abțineri și atunci votul electronic pentru această, acest proiect de reglementare. S-a închis votul. Rezultatul 35 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, deci acum va fi introdusă claritate în aceste reglementări juridice. Ajungem la punctul 14, care tratează problematica biocidelor și avem ai, raport din partea doamnei Clas, căreia îi dau cuvântul pentru a ne introduce în temă și după aceea vom avea o dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Biocidele se află la ordinea de zi și de altfel și întrebarea colegului Stas a demonstrat cât de greu este să stabilești delimitări în ce privește biocidele, pentru că există foarte multe suprapuneri, inclusiv în ce privește definițiile, dar cu siguranță că biocidele se referă atât la substanțele de uh, curățenie, uh, detergenți, uh, de otrăvuri împotriva gândacilor, șoarecilor, șobolanilor. Toate acestea sunt cuprinse în vasta paletă a biocidelor. Iar în raportul nostru, noi ne-am dorit să revizuim directiva din 1998 privind certificarea biocidelor pentru ca uh, reglementările să fie uh, cuprinzătoare în ce privește întreaga paletă. Programul de verificare ar fi trebuit să fie încheiat de mult, dar uh, mi-e teamă că procesul se va întinde până în 2014. Noul regulament va trebui pe plan uh, comunitar să reglementeze problema certificării uh, tuturor produselor uh, care intră sub această umbrelă a biocidelor și să fie și recunoaște reciproce în toate statele membre. Documentul Comisiei cred că trebuie să fie mai concret, să poată fi implementat mai ușor, să simplifice procedura Uh, și să fie inclusiv mai ieftină implementarea pentru ca noi să uh, avem inclusiv uh, acces mai ușor la biocidele absolut necesare. În ce privește protecția mediului înconjurător, în ce privește certificarea și uh, distribuirea de biocide, trebuie să existe prevedere extrem de clare și trebuie să existe și o referire la directiva cadru privind uh, apele din uh, Europa. Din, definițiile trebuie să fie foarte clare. Comisia trebuie să uh, aibă în vedere inclusiv substanțele cu efecte endocrine. Eu am mai menționat câteva criterii suplimentare pentru uh, a putea să ne punem de acord inclusiv cu uh, regulamentul privind um, substanțele um, de combatere a dăunătorilor în agricultură. PBT-urile, VP-urile trebuie să intre în uh, aceste liste. În ce privește substanțele endocrine, uh, noi am stabilit deja anumite definiții uh, și încercăm să stabilim criterii mai clare. Invit Comisia ca până în 2015 să elaboreze asemenea criterii. Uh, criteriile CMR-urilor de categoria 1 de asemenea trebuie să intre în această listă. În felul acesta, uh, eu cred că uh, vom putea să respectăm uh, și prevederile deja existente uh, pentru uh, substanțele folosite în agricultură pentru combaterea dăunătorilor. Iar dacă oamenii și mediul înconjurător ar fi expuși în mod periculos prin aceste produse, de asemenea trebuie să fie uh, reglementări foarte clare. Dacă anumite substanțe active sunt absolut necesare, dar uh, atunci pentru a evita uh, efecte secundare asupra sănătății oamenilor și mediului înconjurător, trebuie să vedem exact care sunt efectele pentru ca să nu existe lacune de securitate în ce privește sănătatea umană și sănătatea planetei. Și de asemenea, trebuie să vedem dacă excepțiile pe care uh, noi uh, le permitem eventual nu creează efecte negative. Pentru produsele 4, 14 până la 19 este foarte important să avem clarificări. De asemenea, în ce privește certificările unor substanțe active eh, care apar prin evoluția eh, tehnologiei, prin eh, nanomaterialele care au apărut în ultimii ani iar produsele folosite trebuie să respecte standarde minime unitare în piața internă europeană, indiferent uh, în ce stat au fost folosite aceste produse iar produsele care sunt uh, uh, realizate în afara Uniunii Europene trebuie la rândul lor să fie verificate pentru a vedea dacă ele corespund standardelor europene. Este nevoie de o etichetare foarte clară pentru toate produsele, uh, pentru uh, toate produsele biocide. De asemenea, uh, dacă au efect intern, de pildă substanțele de conservare în vopsele, cât și pentru efectele externe interne pentru uh, situațiile în care uh, biocidele intră în contact direct cu oamenii și cu mediul, de asemenea este nevoie de uh, certificate însoțitoare. Pentru ca aceste produse să fie folosite Uh, totuși într-o manieră sigură și în acest scop este nevoie și de o școlarizare a tuturor utilizatorilor de biocide în toate statele membre ale Uniunii Europene. La punctul 3. Trebuie să existe un sistem de certificare sigur și uh, care să nu fie uh, foarte stufos din punct de vedere birocratic. În toate cele, la toate celelalte produse, certificările se pot face pe plan național, dar cu recunoaștere reciprocă. Dar, stimate colegi, stimați colegi, cine va decide dacă avem de-a face cu un biocid care are un potențial de risc scăzut sau un biocid care are un potențial de risc crescut. Pentru că nu există definiții foarte clare și de aceea eu vă propun să existe o certificare pentru toate produsele pe plan comunitar. Știu că este o pretenție foarte mare uh, către EHA pentru că uh, acolo uh, există deja o supra-solicitare uh, datorată regulamentului RICI, dar uh, eu uh, cred că o certificare valabilă pe plan european pentru toate produsele ar fi totuși formula cea mai fericită, ar duce la o armonizare a pieței europene pentru produsele uh, biocide. Iar în ce privește informațiile care însoțesc produsele sau aspecte legate de confidențialitatea tehnologiei de fabricație, cred că nu trebuie să fie acceptate în acest caz. Și din acest punct de vedere, pe plan central, prin EHA s-ar putea rezolva lucrurile mai bine. Și ar trebui, evident, să um, ținem seama și de regulamentul RICI. Um, în ce privește certificarea unor produse cu mici modificări când se schimbă de pildă denumirea întreprinderii producătoare. Trebuie să ne gândim cât de mari sunt costurile legate de obținerea certificărilor. Dacă este vorba de produse care sunt necesare doar în mică măsură pe piață, cred că trebuie să uh, găsim formule mai puțin complicate de obținere a certificărilor. Pentru că nu trebuie să uh, existe situația în care producătorii să încerce să evită, să eludeze costurile ridicate legate de certificare și în felul acesta să plaseze la negru pe piață produse periculoase. Stimate colegi, stimați colegi, uh, protecția sănătății ne interesează pe toți în mod deosebit. Tocmai în uh, circumscripția mea, unde uh, există un virus intraspitalicesc care creează mari probleme, a adus în discuție existența pe piața unor biocide care să poată să uh, elimine infecțiile intraspitalicești. Iată că pot să existe și biocide care să fie favorabile sănătății umane. Tocmai de aceea trebuie să uh, ne putem baza pe dezin, substanțe dezinfectante um, care uh, au un efect pozitiv, dar evident că este important ca utilizarea lor să fie profesionistă să fie efectuată în momentul potrivit. De aceea este necesară o bună calificare profesională a celor care operează cu produse destinate dezinfecției. Altfel, există evident riscul ca anumite e, virusuri să devină rezistente, cum este novovirusul. Pesticidele sunt e, de asemenea indispensabile în agricultură. Produsele fitosanitare sunt uh, de asemenea absolut necesare. Prin noua reglementare vom avea însă șansa să optimizăm utilizarea biocidelor și eu sper că vom putea obține sugestii fericite și din circunscripțiile colegelor și colegilor pentru ca noi să putem ajunge la o reglementare bună în Europa în acest domeniu și mulțumesc de pe acum pentru buna colaborare. Mulțumesc, uh, Crista Clas, pentru această punere în temă în acest domeniu interesant, foarte complex. Pe de o parte, aici Comisia pentru Protecția Mediului, de asemenea, um, este implicată ca și uh, toți cei care uh, se preocupă de îngrijirea sănătății de și Dumneavoastră ne-ați explicat foarte bine punctul de vedere, așa da cum cuvântul raportorilor din umbră. Øh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportoarei. Privind în ansamblu acest raport, este evident că el uh, face o mare diferență și cred că ne va ajuta să facem o propunere legislativă mai rezonabilă. Am o serie de observații atât pozitive cât și negative. În ceea ce privește procedura, cu ea o să încep. Probabil nu este vina raportoare, nu mă înțelegeți greșit, însă am primit textul foarte târziu și cred că am, ne-am confruntat cu foarte multe întârzieri. Chiar și astăzi nu am o versiune definitivă a textului în daneză. Sunt modificări care sunt disponibile doar în germană și, de fapt, am primit textul doar vineri, săptămâna trecută. Un termen foarte scurt pentru noi când vine vorba de a discuta un subiect foarte complex și foarte tehnic. Același lucru e valabil și pentru amendamente. Ne trebuie timp pentru a evalua și pentru a ne face o idee clară cu privire la impactul acestui lucru. Deci cred că ar trebui să amânăm termenul pentru depunerea amendamentelor. Nu, nici măcar nu am traducerea amendamentelor. Dată fiind complexitatea subiectului, ar fi fost o idee bună să primim documentul mai devreme. Și nu știu dacă trebuie să adresez această cerere președintelui sau altcuiva, dar să trecem la lucruri concrete acum. Mai întâi, mi se pare corect că ați subliniat faptul că vorbim despre sănătatea mediului înconjurător, la fel de mult cât vorbim și despre concurență și producție. Salut de asemenea faptul că ați vorbit despre principiul precauției, fiindcă uh, el va, ajute la, va ajuta la susținerea legislației. Concluzia logică, date fiind semnalele corecte ea nu este, ele nu sunt exprimate clar în textul legislației, deci sunt în favoarea încercării de a influența acest lucru, pentru că vreau să mă asigur să protejăm, că protejăm mediul și trebuie pentru, ca pentru acest lucru să avem o bază legală comună și una partajată totodată. Aș propune să privim amendamentele pe care le uh, voi prezenta, care ar trebui să aibă o bază legală triplă. Atunci când vorbim despre sănătatea mediului, nu e vorba doar de articolul 95, piața internă. Cred că opțiunea ideală ar fi să păstrăm com obiectivul comun general și să-l exprimăm în legislația adoptată. Sper că veți fi deschis la această posibilitate. Simt, de asemenea, că dacă vorbim despre obiectivele efective, cred că trebuie și mai mult să subliniem faptul că mai ales grupurile vulnerabile trebuie protejate. Un alt punct important este definiția substanțelor cu risc redus. Cred că sunteți de acord că este foarte vagă în prezent. Uh, și nu, nu am avut prea mult timp să lucrăm la acest lucru. Dacă privim definiția actuală, ea este foarte dificil să înțelegem care ar putea fi implicațiile și de aceea cred că avem nevoie de o definiție foarte clară și mult mai strictă. Evident, ne trebuie părerea unor experți în acest sens. De aceea aș dori să am uh, o opinie științifică, mai ales din partea Comisiei. Dacă vorbim despre criteriul de reducere, cred că este foarte bine că ați creat uh, o serie întreagă de amendamente prin, prin care legislația va fi uh, mai conformă cu directiva privind pesticidele. Deci sunt complet de acord cu acest lucru. Poate vă pot ajuta, dar ideea de pornit este excelentă. Însă există o zonă în care nu sunt de acord cu ce spuneți, și anume introducerea de scutiri sau derogări există oportunități conform articolului 45 pentru introducerea de derogări și nu sunt sigur că e necesar și ce spuneți aici. Mi-e teamă să nu deschidem porțile uh, producătorilor care vor să ceară derogări care nu sunt necesare, de fapt, pentru piață. Așa că aș șterge aceste trei derogări. Păreți foarte tristă poate va trebui să intrăm puțin în profunzime în aceast, cu privire la acest subiect. Spuneam că principiul precauției este important. Apoi trebuie să privim relația dintre organismele de autorizare. Avem trebuie să ne facem o imagine clară a impactului propunerilor făcute aici. Cred că dacă facem așa ceva, va trebui să avem o imagine și mai clară a posibilităților de veto ale fiecărui stat. Și aici revenim la problema protecției plantelor și a pesticidelor, fiindcă există anumite elemente acolo care se combină cu aici cu cele de aici. Există unele state care Uh, trebuie, care vor solicita circunstanțe speciale. Însă este o dezbatere extrem de importantă, cu atât mai mult dacă respectăm propunerea dumneavoastră și anume aceea de a acorda puteri mai mari uh, agenției ECA. Acestea au fost observațiile mele introductive. Dați-mi voie să spun că ar fi o idee bună uh, să avem mai mult timp pentru amendamente, pentru că aș, astfel aș putea să uh, elaborez amendamente foarte bune. Dacă avem doar o săptămână la dispoziție, acest lucru nu e posibil. Și după cum am spus, germana mea, din nefericire, nu e foarte bună. Vorbesc doar puțină germană și mi-ar fi plăcut să am amendamentele în daneză. Mulțumesc! Ja, da kann man natürlich noch üben. Da, va trebui să mai exersați probabil în germană. Da. Raportul privind biocidele ar putea fi o ocazie, dar uh, rețin uh, solicitarea dumneavoastră și uh, amânăm pentru 5 martie dacă doriți și raportoarea este de acord, depunerea de amendamente. Deci, în acest interval veți primi documentul și în daneză. Iar Cine dorește să mai intervină? Colin Lepaș, Mișule Bazinu este, Judy Gerling. De la Comisia IMCO, Amalia Sartori nu este. Orestorosi este primul care a ridicat mâna. Am reținut toate înscrierile la cuvânt. Eu cred că 5 giorni di rinvio siano... Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, o amânare cu 5 zile ar fi necesară, dată fiind cantitatea de lectură cerută de acest text extrem de complex. Să nu uităm de asemenea care sunt riscurile dacă ne înșelăm. Ar fi riscuri grave în domeniul sănătății publice, atât pentru utilizatorii cât și pentru producătorii acestor substanțe. Trebuie mai întâi să spunem că există o mare diferență între biocide, pentru că există unele care practic sunt inofensive – biocide utilizate, de exemplu, la domiciliul dumneavoastră pentru a lupta împotriva țânțarilor. Și cum um, discutăm astăzi despre acest lucru, putem spune că, um, încă o dată, că aceste produse pot fi utilizate și la domiciliu. Însă există și alte biocide care pot extermina țânțarii, dar care nu pot fi utilizate ca urmare a riscurilor prezentate pentru sănătatea umană. Și mai există o a treia categorie de biocide, iau tot exemplul țânțarilor, biocide extrem de periculoase atunci când uh, sunt folosite, populația trebuie avertizată să rămână în casă cu geamurile închise. Iată deci, uh, biocidele care combat țunțarii sunt de cel puțin trei tipuri biocide practic inofensive pe care vi le-am descris deja, nepericuloase pentru om, care doar îndepărtează țânțarii, apoi biocide care pot fi utilizate în exterior, în grădină, pentru a combate țânțarii și acest, această ultimă categorie de biocide folosite de autoritățile uh, care doresc să extermine colonii întregi de țânțari. Am spus toate acestea pentru ca să înțelegeți că ne aflăm în fața unor tipuri diferite de substanțe, care pot fi persistente în mediul înconjurător și, prin urmare, periculoase. De aceea trebuie să fim extrem de prudenți. Există în legătură cu biocidele elemente care rămân în cadrul produsului. Prin urmare, trebuie garantate anumite perioade de uh, netratare. Nu trebuie să, să fie ingerate aceste produse, pentru că dacă ele sunt ingerate, un fungicid, de exemplu, atunci apar riscuri pentru sănătatea umană. Trebuie să știți dacă fungicidul trebuie folosit cu 30 de zile înainte sau cu 10 zile înainte sau ce trebuie să faceți în această perioadă pentru uh, ca să reduceți riscurile legate de ingerarea lui. De asemenea, trebuie să ne dăm seama că legislația este insuficientă. totul depinde de produsul pe care îl folosiți și care are urmări, uh, efecte asupra ceea ce mâncați. Dacă aveți, de exemplu, o grădină în care cultivați pepeni, puteți folosi, de exemplu, un biocid pentru a vă proteja plantele. Nici o problemă, pentru că, evident, nu veți mânca partea externă a pepenelui. Însă trebuie să știți că uneori anumite produse pătrund prin partea externă și pot să uh, aibă efecte dăunătoare pentru interiorul fructului. Există și fructe mai delicate pe care puteți să le consumați întregi, cum ar fi afinele, uh, căpșunile, cireșele. Aceste fructe sunt mult mai sensibile Trebuie, prin urmare, să fiți extrem de atenți la produsele pe care le utilizați pentru a vă îngriji, uh, de exemplu, căpșunile. Trebuie să știți că din punct de vedere chimic, căpșunile sunt cele mai tratate și căpșunile sunt fructe pe care le consumăm întregi. Apoi, în ceea ce privește normele de etichetare, dacă citiți textul în varianta în care este acum, vă dați seama că, dacă l am aplica așa cum este, ar fi imposibil să vindem direct fructele de pădure sau uh, căpșunile, de exemplu. Nu poate fi etichetată fiecare cireașă. Producătorul care vă vinde direct produsul său, produse de sezon, de exemplu, E bine, vi le vin de la kilogram, deci în cantitate mai mare. Cum vreți să etichetați uh, într-un ambalaj mic dacă nu există un ambalaj de acest tip? Țăranul ne vinde cireșele la kilogram. Și atunci, ce etichetare putem prevedea pentru această situație? Poate că ar trebui să prevedem o etichetare pentru acest tip de vânzare directă între consumator respectiv producător să ne gândim și la acest lucru, pentru că altfel vom risca să avem probleme mari cu acest text, atât în ceea ce privește pe producători, cât și pe uh, consumatori. Abia apoi uh, vom uh, putea înregistra progrese, însă, repet, este foarte complicată situația. Mulțumesc, domnule Rossi, inclusiv pentru această incursiune în tehnica de producere a fructelor. Adică că doamna Antonia Papanova totuși era raportor de, din umbră, îi dăm cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vorbesc și în numele colegei mele, care uh, e în Franța, nu poate să vină. Mulțumesc raportoarei pentru acest raport pe un aspect uh, extrem de tehnic. A fost o muncă imensă și, după cum s-a menționat deja, nici ea nu a putut să intre în detalii, deoarece a primit raportul doar în franceză și engleză și la o dată foarte târzie. Din această cauză susținem amânarea termenului pentru depunerea amendamentelor, iar Corin Lubaj este de acord că probabil o săptămână este prea puțin pentru amânare. Uh, Dat fiind aspectul foarte tehnic, avem nevoie de timp mai mult. Raportul uh, pune o serie de observații. Mai întâi, Corin Lebaj uh, susține mai multe amendamente care vor îmbunătăți comi propunerea comisiei, de pildă, susține cerințele pentru protecția apei, noua, uh, noua dispoziție și susținerea pentru IMM-uri, de asemenea, amendamentul 10, ca pas înainte pentru protecția sănătății oamenilor și animalelor și a mediului, apoi raportul nu abordează elemente esențiale privind propunerea Comisiei, în ceea ce privește articolul 5, este necesară o clarificare a acestui articol, însă raportul permite încă anumite substanțe toxice să apară pe piață. În plus, Corin Lebaj este îngrijorată cu privire la derogarea de la criteriile de excludere din articolul 5 și solicită raportoarei și comisiei de fapt, întreabă dacă uh, articolul 45 nu este suficient pentru un cadru în caz de urgență. Uh, de aceea, doamna Lepage a depus uh, la Comisia ITRE un amendament prin care solicita ștergerea acestei derogări din articolul 5. În ceea ce privește abordarea riscului redus, ea înțelege abordarea Comisiei, dar solicită o mai bună definire a produselor cu risc redus, de pildă absența expunerii nu este un motiv suficient pentru a clasifica un anumit biocid ca fiind cu risc redus. În ceea ce privește autorizația centralizată, abordarea raportoare este să se garanteze o autorizare centralizată pentru fiecare brotus biocid. Doamna Lepage nu este convinsă de această propunere și raportorii în, din umbră trebuie să discute rapid această opțiune. În ceea ce privește OME, uh, grila de evaluare a pesticidelor a OMS, este îngrijorată în ceea ce privește înlocuirea standardelor pentru evaluarea riscurilor cu grila de evaluare a OMS. Nu este convinsă că această grilă respectă standardele europene în ceea ce privește problemele de mediu și protecția cetățenilor și a ecosistemelor de efectele adverse ale insecticidelor. În ceea ce privește transparența și problema nanomaterialelor, doamna Lepage subliniază lipsa de date publice despre produse biocide, impactul asupra mediului și sănătății umane toate informațiile despre substanțe și despre impactul lor asupra sănătății și a mediului, precum și statisticile, trebuie să fie disponibile public și actualizate constant. În sub special, subliniază un raport privind impactul nanomaterialelor și va depune un amendament în acest sens. Și, repet, probabil cea mai bună idee este ca uh, raportorii din umbră să aibă o întâlnire pentru a putea continua observațiile și a aduce uh, idei suplimentare. Mulțumesc foarte mult! Dankeschön, Sabine Wilz. Mulțumesc, Sabine Vilț. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt raportoare din umbra pentru GUE. Doamna Glas, raportul dumneavoastră este foarte prietenos vis-a-vis -vis de industrie din punctul meu de vedere. Pentru că în ce privește regulamentul pentru uh, certificarea uh, biocidelor uh, nu este la fel de riguroasă ca în cazul de directivei pesticidelor. Acolo utilizarea este limitată la uh, persoanele specializate, în timp ce biocidele sunt utilizate de către oamenii obișnuiți, necalificați în mod special pentru asta. Iar în ce privește certificarea unor produse cu un potențial de risc mare, aș sprijini ceea ce a spus antevorbitoarea mea. Pentru că Uh, nu știu dacă pot fi uh, acceptate biocide, așa numite biocide fără expunere. Să ne gândim că uh, biocidele pot ajunge în contact cu oameni categorii sensibile, ca de pildă femeile gravide sau copiii. Este aproape inevitabil un asemenea contact la un moment dat, iar produsele cu un potențial de risc mai scăzut, care sunt acceptate în toate statele membre uh, pe plan național, uh, pot după aceea să fie folosite în toate celelalte și aia mi se pare o problemă. În ce privește uh, autorizarea utilizării biocidelor pe plan comunitar, cred că toate statele membre ar trebui să aibă dreptul la un moment dat să se opună utilizării în propria țară a anumitor biocide în ce privește uh, insecticidele care sunt folosite și în gospodăriile uh, umane, uh, cercetările au dovedit că există doar o utilizare difuză de către populație Ehm, deși ar fi ehm, simplu să se efectueze cercetări științifice astfel încât ehm, la un moment dat să se cunoască mai bine efectele secundare. Și eu sunt în favoarea interdicției utilizării anumitor uh, substanțe, nanoparticulele de pildă, nanoargintul care se folosește în, deja în pasta de dinți, ba chiar și în anumite alimente pentru sugari. Da, noi trebuie să eh, discutăm toate aceste aspecte. Subiectul este foarte complex, iar sănătatea eh, consumatoarelor și consumatorilor poate fi pusă în pericol. Trebuie să ne îmbunătățim activitatea în acest domeniu și eu aș fi eh, de acord să se prelungească termenul de depunere a amendamentelor pentru a putea interveni mai eficient. Mulțumesc, Carl Schlüter. Yeah, well, first I just wanted... Vreau să susțin uh, cererea colegii mele pentru extinderea termenului pentru amendamente. Cred că e necesar, dată fiind complexitatea dosarului. Mai întâi vreau să subliniez uh, punctele pozitive ale raportului, în special vis-a-vis -vis de articolul 5. Cred că Comisia a făcut o greșeală serioasă, neincluzând substanțele de genul PPB-urilor în uh, articol și sunt uh, foarte mulțumit de faptul că s-a introdus și prevederi privind nanomaterialele. Nu sunt de acord cu dumneavoastră pentru eliminarea totală a responsabilităților pentru națiuni, pentru că avem culturi diferite, tradiții diferite, există acorduri voluntare, uh, deci cred că ar trebui să păstrăm o anumită competență acolo și de asemenea mă întreb dacă Agenția pentru Produse Chimice are capacitatea administrativă de a face față unor poveri suplimentare, dată fiind uh, presiunea extremă care există deja asupra programului RICI. Deci aici nu sunt de acord cu dumneavoastră. Totodată aș dori să văd niște criterii suplimentare de limitare, pentru că, de pildă, la articolul 5, uh, alineatul 2b, dacă se consideră că reprezintă o administrare, amenințare serioasă pentru sănătatea publică. Pot să vă spun că din experiența mea și după ce m-am întâlnit cu persoana responsa responsabilă din zona Stockholm pentru spitale și biocide, el a spus că adesea, chiar și în spitale, este mai bine să se folosească alcool pentru supra- curățarea suprafețelor, spunând că și să se păstreze biocidele pentru nevoi speciale există utilizare masivă a biocidelor în spitale când, chiar și atunci când nu e nevoie și astfel se reduce impactul lor atunci când ele sunt cu adevărat necesare nu sunt de acord cu scutirea totală, mi se pare normal să existe unele limitări. De asemenea, nu am încredere în terminologia uh, care spune în condiții normale de utilizare. Dacă privim la uh, un centru de tratare, peste jumătate din uh, emisie apar atunci când sistemul are o problemă. Deci aș vrea să existe o garanție în acest sens, fiindcă uh, în cazul sistemelor închise sau a sistemelor de curățare foarte eficiente, când există o tulburare și de o singură oră, emisiile um, din acea oră pot să depășească nivelul din întregul an. Deci trebuie să existe câteva limitări și în acest sens. În sfârșit, Există și uh, stațiile de tratare a apei. Cred că și acesta ar trebui să fie un aspect în, acorda, în introducerea lor în lanțul consumatorilor, pentru că dacă aceste stații sunt mai puțin eficiente, problemele de igienă vor crește. Și acesta ar trebui să fie un criteriu suplimentar pentru limitarea substanțelor, precum și rezistența la antibiotice. Multe uh, produse de, pentru consumatori nu sunt periculoase. De fapt, e mult mai sigur pentru mine să am mâinile puțin muldare, pentru că atunci ele sunt pline de bacterii. Dacă există un patogen periculos care ajunge pe o mână plină de bacterii, lui îi va fi mult mai greu să se dezvolte, dar dacă mâna e complet sterilizată, atunci riscul de îmbolnăvire e mult mai mare. Prin urmare, nu ar trebui să alegem totdeauna varianta cea mai restrictivă. În ceea ce privește IMM-urile, nu știu exact ce vor liberalii din acest punct de vedere. Adesea, IMM-urile nu știu exact toate riscurile și beneficiile implicate. Deci, uneori limitările le ajută, alteori nu. Trebuie să găsim un compromis cu privire la acest aspect, fiindcă uneori reglementările sunt bune, iar aleori, alteori nu ajută deloc. Deci trebuie să discutăm cum să abordăm acest subiect. Mulțumesc! De asemenea, nu sunt un raportor uh, din umbră, colegul meu nu e aici. Ania Weisgerber. Stimate domnule președinte, Stimat uh, raportoare Crista Clas, doresc să te felicit pentru raportul foarte reușit și eu am câteva observații de făcut. Uh, unele lucruri din uh, spusele tale doresc să le confirm, dar am și câteva întrebări. În ce privește eventuala certificare comunitară, dacă ai spus deja că nu ar mai trebui uh, statele uh, membre pe cale individuală să uh, certifice aceste produse decât în situația produselor care au un potențial de risc scăzut. Ar fi un pas, într-adevăr, într-o direcție fericită, dar din punctul meu de vedere ar fi doar o jumătate de pas mă bucur că raportoarea ar cere să existe o armonizare pe plan european și nu uh, doar pentru produsele cu uh, risc ridicat. Deci să existe o certificare pe plan central pentru toate produsele biocide. Ar fi esențial pentru că și Comisia, în evaluarea, în studiul de impact, a spus că uh, aceasta ar fi formula cea mai eficientă pentru uh, a stimula și uh, inovația în elaborarea unor produse mai puțin toxice. Ce m-ar interesa pe mine eu cunosc dezbaterile legate de aceste certificări pe plan comunitar dar aș vrea să știu care este punctul de vedere al diverselor state membre, dacă au existat din acest punct de vedere contacte cu Consiliul, pentru că este calea cea mai corectă din punctul meu de vedere și cred că noi, în calitate de europarlamentari, ar trebui să acționăm uniți în acest sens. Găsesc bună propunerea de soluție din raport ca verificarea să fie efectuată eh, de către statele membre, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii, eh, ar trebui să opereze nu doar cu formulele de la Helsinki, ci să aibă parteneri eh, de dialog în celelalte state membre. În ce privește nanomaterialele și definirea nanomaterialelor, în aprilie anul trecut, la Strasburg, am avut o propunere de rezoluție privind nanomaterialele și am constatat cu acea ocazie că nanomaterialele oferă o gamă largă de dezvoltare de produse noi în domeniul energetic, tehnica medicală și în alte domenii Sigur că nu trebuie să întoarcem spatele acestor progrese ale cercetării, putem să tratăm lucrurile pozitiv, optimist, dar și cu ă, tactul necesar. Tu ai preluat o definiție privind conceptul de nanomateriale și cred că ești și una din primele care încearcă o definiție în acest sens. Sunt de părere că uh, noi ar trebui să reglementăm uh, toate aspectele legate de nanomateriale legal, dar să vedem dacă definiția propusă de fapt nu se potrivește uh, mai mult doar pentru biocide, ar trebui de fapt să existe referințe și față de toate celelalte produse conform uh, celui mai ridicat nivel al descoperirilor tehnologice în domeniu. În ce privește certificarea biocidelor, autorizarea utilizării lor um, ar trebui um, să um, existe pe plan european și uh, importurile de asemenea produse trebuie să țină seama de autoritățile existente în cadrul comunitar. Dar eu cred că uh, toate uh, produsele biocide uh, au uh, consecințe inclusiv pentru importul de produse chimice din afara Uniunii Europene și mă întreb cum se va efectua acest control. M-ar interesa să cunosc poziția Comisiei, pentru că atunci când este vorba despre produsele biocide, vreau să știu cum se efectuează controlul. Trebuie să vedem care este substanța activă chimică, iar aici autorizarea trebuie să se uh, efectueze în baza unor criterii extrem de riguroase, să fie foarte severă. De ce ar mai fi necesar uh, să acordăm uh, certificări uh, speciale produselor importate dacă controlul s-a efectuat deja? Cred că în ce privește tarifele, este nevoie de uh, o armonizare pe plan comunitar. Taxele pentru întreprinderile mici și mijlocii creează probleme și eu salut faptul că tu ai propus anularea acestor taxe. Iar în ce privește produsele biocide cu potențial de risc scăzut, poate că în Aici trebuie să avem o definiție clară și poate că merită să existe uh, o etichetare specifică, o marcare specifică pe etichete ca să existe garanția că produsul are un factor de risc scăzut. În general, însă, te felicit pentru raportul foarte bun și mă bucur că vom putea colabora. Mulțumesc! Dau cuvântul Comisiei, acum domnule Paul Spate ne va împărtăși punctul de vedere înainte uh, de cuvântul final al raportoarei. Domnul Speit. Yeah, many thanks, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc doamnei Clas pentru munca grea pe care a depus-o la acest raport, o contribuție foarte constructivă la uh, progresul în revizi, revizia reglementării privind biocidele. Sunt câteva aspecte pe care Comisia le salută. Mai întâi, adăugarea criteriilor de mediu în ex, articol privind excluderea, în conformitate cu poziția Comisiei din cadrul și discuțiile din cadrul Consiliului pentru Mediu. Salutăm uh, includerea PPB-urilor și a celorlalte substanțe. Un alt aspect uh, Acceptabil este o referire specifică la nevoia de a verifica aspectele privind nanotehnologia, deși acest lucru se, va face, se face în practica curentă, putem să facem lucrurile mai explicite. Dorim însă să subliniem nevoia uh, ridicată de a alege cu atenție definițiile și uh, Înțelegem că este definiția luată dintr-un uh, document privind alimentele și Comisia uh, caută o definiție mai generală a produselor nanotehnologice, pe care probabil uh, o vă putem introduce tot în timpul primei lecturi. În ceea ce privește aspectele suplimentare constructive, Vreau să menționez amendamentele care înlătură distinția dintre efecte interne și externe. Este o simplificare utilă și aceasta este și direcția în care se îndreaptă Consiliul oarecum. De asemenea, amendamentele privind etichetarea uh, produselor tra uh, tratate trebuie să vedem cu atenție cum se vor uh, aplica în practică. Uh, Notăm însă că unele dintre problemele recente cu produsele biocide au avut de-a face mai mult cu uh, biocidele pentru efecte interne. Au existat produse create pentru a proteja uh, canapelele, de exemplu, care aveau efect, asupra interiorului. În ceea ce privește amendamentul 94 privind informarea publicului, Comisia salută acest uh, amendament. Aveți dreptate să subliniați faptul că acesta reprezintă o parte cheie a uh, unui uh, impactului pozitiv al biocidelor, însă ne întrebăm dacă această noțiune de utilizare sustenabilă a biocidelor se potrivește cu directiva. Este un aspect asupra căruia lucrăm, am făcut mai multe studii, însă uh, deocamdată trebuie să mai discutăm dacă aceasta este formularea legală corectă. Uh, vis-a-vis -vis de aspectele pe care comisia, uh, cu care Comisia are dificultăți, mai întâi știm că există o combinație de uh, timp de lucru foarte scurt pentru agenția ECA și acest lucru are implicații suplimentare, în special amendamentul 67 are un termen, uh, prelungește termenul de la, scurtează termenul de la 9 la 3 luni agenția trebuie să poată face acest lucru într-un mod uh, corect și fără să-și uh, afecteze activitățile curente. Alți membri au menționat că centralizarea uh, biocidelor este un aspect cheie. Comisia este de acord cu această idee. Este adevărat că ar fi foarte benefic pentru toată lumea, dar trebuie să găsim un echilibru. Centralizarea tuturor produselor nu știe nimeni câte produse sunt pe piață, dar ar putea fi 10 15000 mii de produse și put, este oare agenția capabilă să gestioneze atât uh, un asemenea volum? Avem îndoiel și credem că trebuie să se uh, găsească un compromis. Un alt aspect important uh, pe care se concentrează mai multe amendamente se referă la echilibrul dintre grupele, grupurile industriale care au cheltuit bani pentru a-și susține substanțele și cele din exterior. Ei sunt uh, pot fi IMM-uri sau care au cote de piață foarte redusă și, în mod legitim, au planificat să își uh, cumpere uh, progresul pe piață într-un stadiu ulterior. Credem că este important ca ei să nu fie eliminați de pe piață, să li se ofere ocazia de a-și cumpăra acces la piață și suntem deschiși la unele dintre ideile doamnelei Clas privind implementarea articolului 36, dar uh, trebuie să o facem astfel încât să nu se creeze monopoluri și să nu permită companiilor legale să continue, să continue activitatea. În sfârșit, câteva observații scurte. Ștergerea, uh, anularea taxei anuale. Comisia a dorit să uh, ajute IMM-urile cu această taxă, împărțind costurile treptat prin această taxă anuală, așadar. În plus, Există un număr foarte mare de, mare de amendamente privind uh, produsele suplimentare și produsele duplicat. Este adevărat că aceasta este practica comercială, dar nu, mi se nu știu dacă uh, ele trebuie să fie incluse într-un text juridic. Și, în sfârșit, cu privire la câteva întrebări adresate comisie, mai întâi, domnul Jorgensen, da, comisia este deschisă să lucreze la produsele cu risc redus. Încercăm să prezentăm ce, un document credibil din punct de vedere științific și care ar putea fi operațional, dar știm că s-ar putea să, ca el să poată fi îmbunătățit. Uh, și suntem dispuși să facem acest lucru. Apoi s-a pus o întrebare directă în ceea ce privește derogarea de la criteriile de excludere și dacă nu ar fi uh, suficient articolul 45. Am zice că nu. Acesta este uh, redactat pentru uh, termen scurt și pentru uh, fiecare caz în parte. În ceea derogările merg, de exemplu, la uh, otrăvurile pentru uh, Șobolan, de exemplu. Într-adevăr, am discutat cam un an în urmă la, asupra unui caz concret și aici nu se pune vorba de o derogare pentru caz în parte. Fie folosești o travă pentru șobolan, fie nu. Și în acest caz este nevoie de un rezultat mai clar. Și întrebarea finală a fost a doamnei Weisberger privind implementarea articolelor. Suntem de acord că este un aspect foarte important pe care l-am tratat cu mare atenție și situația actuală nu este acceptabilă, fiindcă au fost probleme de sănătate cu, din cauza acestor articole tratate, importate și uh, există și o concurență neloială pentru companiile de pe piața europeană. Vom căuta o Uh, un mod foarte pragmatic, probabil uh, o monitorizare a documentelor și de aceea am introdus câteva dispoziții de aplicare în ceea ce privește etichetarea pentru ca autoritățile de aplicare a legii să poată mai ușor să-i urmărească pe, să urmărească acele produse tratate care pun probleme. Sper că am acoperit toate punctele ridicate de, pentru comisie. Mulțumesc! Ja, vielen Dank Mulțumesc Comisiei. Dau cuvântul raportoarei, Crista Clas. Ah, cred că trebuie să se pronunțe și în legătură cu termenul. Iată că am mai putea propune și amânarea depunerii de amendamente până pe 11 martie, până ziua de joi, în săptămâna de la Strasburg. Am putea încerca uh, asta pentru că uh, au fost mai multe intervenții în care s-a solicitat acest lucru. Avem uh, un grup de vizitatori din circumscripția lui Dagmar Ruth Berens, le spun bun venit, noi vorbim despre biocide uh, și sunteți la o vârstă la care este bine deja să fiți precauți în legătură cu utilizarea lor. Era acum raportoarea. Mulțumesc, mulțumesc și colegilor și colegilor care au luat cuvântul și care au dovedit că sunt uh, interesați de Uh, această discuție, care este absolut necesară în procesul de elaborare legislativă. Deja uh, interesul uh, este manifest și, de altfel, și punctele de vedere și abordările sunt diferite. În ce privește termenul de 11 martie, eu n-am nicio problemă. Da, nu știu um, dacă vom putea și să garantăm și um, traducerea deci cine uh, poate depune acum amendamentele va putea să beneficieze și de traducerea amendamentelor sale uh, ca să nu existe dificultăți de uh, înțelegere după aceea, cel care depune amendamentele foarte târziu uh, trebuie să ia în calcul și faptul că amendamentul său nu va mai putea să fie tradus la timp. Dar uh, eu îi rog pe toți să se grăbească. Eu mi-am notat diversele observații pe care le-au făcut colegele și colegii, vă rog să nu vă așteptați acum să am un răspuns la fiecare remarcă. Dan Jürgensen, în ce privește pesticidele, noi am colaborat foarte bine și cred că știm uh, amândoi ce importante sunt pesticidele și biocidele în cadrul discuției. Cu siguranță vom introduce și ideea că biocidele trebuie nu să dăuneze oamenilor, ci să îi servească pe oameni și să susținem acest punct de vedere. Deci eu așa înțeleg lucrurile și în ce privește posibilitatea de a anula exceptările și Comisia s-a referit la asta, împărtășesc acest punct de vedere, însă tocmai la biocide eh, este nevoie și de exceptări. Dacă nu există substanțe care înlocuiesc un biocid, atunci eh, trebuie în continuare să eh, permitem utilizarea, trebuie să existe această variabilă um, asupra uh, căreia s-au referit și reprezentanții altor grupuri politice. alt, să creezi uh, o altă bază legală Sigur că trebuie să discutăm asta, dar deocamdată ne bazăm pe uh, principiul pieței interne comune, care trebuie să fie esențial dacă ne abatem de la acest principiu, uh, ajungem să avem dificultăți. În ce privește certificările, să existe o posibilitate de veto pentru statele membre, uh, eu cunosc uh, acest punct de vedere din Danemarca, dar în felul acesta vom avea, pe de o parte, o piață comună, acționăm pe de o parte, împreună ne dorim acest lucru și după aceea vrem să creăm excepții. Uh, e bine, în ce privește pesticidele, că este vorba de afectarea cireșelor sau cartofilor uh, datorită îngrășămintelor sau produselor fitosanitare folosite, uh, există situații diferențiate pe plan național, dar dacă se acceptă acest lucru la pesticide, în ce privește biocidele, nu știu dacă putem accepta excepții. Călătorim în concediu, dorim să putem achiziționa și în Italia produsele cu care suntem obișnuiți din Germania. Haideți să încercăm să găsim o cale comună. Iar în ce privește intervenția colegului Rossi, el a tras atenția asupra diferențelor. Sigur că nu ă, putem să ne dorim o etichetă pe fiecare cireașă, dar lucrurile din acest punct de vedere sunt ușor reglementate în ce privește uh, pesticidele, pentru că aici există posibilitate de control în ce privește substanțele persistente. Noi ă, n-ar trebui să uh, revenim mereu la discuțiile vechi privind uh, produsele cu risc ridicat. Utilizatori profesioniști rețin această idee. Sigur, dumneavoastră spuneați că există diverse produse care sunt utilizate în uh, mod diferit, dar dacă eu fac ceva în profesia mea și am o responsabilitate și față de alții, trebuie să știu ce fac deci, utilizatorii profesioniști, cei care în spitale au responsabilități legate de igienă, trebuie să știe ce produse folosesc și cum le folosesc. Iar gospodina care folosește doar un spray împotriva țânțarilor, trebuie să poată să se informeze cuprinzător, eventual și cu ajutorul vânzătorului în legătură cu riscurile pe care produsul le comportă. Doamna Ropanova a tras atenția asupra necesității de amânare a termenului de predare a amendamentelor, dar din acest punct de vedere cred că deja am căzut de acord. Este îngrijorată în legătură cu excepțiile, da, și cu Dan Jorgensen am vorbit despre asta. Trebuie să ascultăm și reprezentanții pieței. Colega Wills a spus că statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a nu certifica anumite produse. Eu cred că asta ține de demersurile de armonizare a pieței interne. Iar în ce privește copiii care cresc în condiții foarte sterile, de multe ori au un sistem imunitar mai scăzut decât copiii care se și uh, bălăcesc în noroi câteodată, dar uh, sigur că nu uh, putem să susținem sloganul cu cât mă spăl mai rar pe mâini, cu atât îmi crește imunitatea. Doamna Weisgerber a, s-a referit încă o dată la nanomateriale. Eu am propus o definiție, doamna Ruth Beren știe exact la ce mă refer. Eu am uh, preluat această definiție și uh, dintr-un regulament privind uh, Nobel Food. Dar Tocmai trebuie să ținem seamă de evoluțiile pe care progresele tehnologice le determină și eu cred că Eh, vom putea eh, cuprinde bine nanomaterialele. Doamna Dagmar eh, Rüdberen trebuie să știe că nu este soluția definitivă pe care o propun eu. Am vrut însă să atrag atenția asupra nanomaterialelor. Anja Weisgerber se referea la întreprinderile mici și mijlocii. Bineînțeles că vom avea posibilitatea și pe viitor să decidem în legătură cu anumite produse biocide pe care să spunem că nu le vom folosi decât în Germania. Ne vom adresa instituțiilor naționale în acest sens. Dar dincolo de asta trebuie să existe posibilitatea pentru cei care doresc să își distribuie produsele pe întreaga piață uh, europeană să aibă unde să se adreseze pentru a primi această autorizare, certificare comunitară pentru uh, distribuirea produsului lor pe piață. Și, sigur, va trebui să existe și un stat membru care să facă această solicitare. La un moment dat, uh, totul uh, se va îmbina într-o rețea europeană care trebuie să fi verificat siguranța produsului. Deci eu cred că trebuie să avem această rețea la ECA. În ce privește problema deschisă inclusiv la nivelul comisiei în ce privește etichetarea. Cred că aici lucrurile nu uh, au fost finalizate. Este important ca un produs biocid care este compus din substanțe active care toate au trebuit să fie uh, testate, după aceea apar substanțele suplimentare. Sigur că e important să știm, ne axăm doar pe substanțele active sau pe produs în totalitatea componenței sale. Sigur că ar fi mult mai simplu dacă noi ar trebui să marcăm doar substanțele active, dar cred că discuția trebuie să continue și să fie aprofundată. Mulțumesc, domnule președinte, inclusiv pentru timpul pe care l-ați rezervat acestei dezbateri. Mulțumesc, doamnei Clas, pentru efortul depus uh, în tratarea acestui subiect. Deci 11 martie să fie termenul de predare a amendamentelor, 11 martie la ora prânzului și vă atrag atenția că va trebui să folosim noul sistem, uh, noul instrument de uh, depunere a amendamentelor. Și Trecem acum la punctul 16 al ordinii de zi, cerceta, programul de cercetare și dezvoltare pentru Marea Baltică. Ana Rosbach este raportoare, îi dau cuvântul. Er Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu scurtă pentru că deja este destul de târziu. Cred că nu este vorba despre un subiect extrem de problematic, este totuși un subiect important. Uh, un program de cercetare, cum ați precizat și dumneavoastră, da, domnule președinte. La sfârșitul anului trecut, Parlamentul European, pe data de 29 octombrie, pentru a fi mai preciși, a luat o decizie afirmând că ar trebui uh, să se continue acest program, dat fiind acordul de la Lisabona. Acum, observăm că Programul se numește Bonus 169. Ceea ce dorim este să reușim să reunim cele opt țări din Uniunea Europeană situate în jurul Mării Baltice, să le reunim în cadrul unui program de cercetări unic, astfel încât aceste țări să poată împărtăși cunoștințele de care dispun în ceea ce privește mediul înconjurător. Este vorba despre Danemarca, Germania, Suedia, țările baltice. Până în prezent nu am reușit să implicăm Rusia să participe într-un mod activ nici Bielorusia. De fapt, aceste două țări au doar niște ieșiri uh, mici la Marea Baltică, însă, din păcate, fluviile Uh, care se varsă în Marea Baltică sunt foarte poluate și nu există posibilități de reglementare, iar aceste două țări, Bielorusia și Rusia, nu fac nimic pentru a combate poluarea respectivă. De aceea cred că va fi necesar să implicăm și aceste două țări în activitatea noastră în cadrul acestui program. Programul Bonus 169 implică nenumărate posibilități în uh, textul meu uh, poate fi citit tot ceea ce propun. Important mi se pare faptul că pot fi împărtășite cunoștințele, că se poate afla ce se întâmplă în domeniul biodiversității sau al poluării, în uh, materie de agricultură, de apă de balast provenind de la navele maritime. Există extrem de multe lucruri care ne interesează în acest domeniu și, repet, Cred că este extrem de important să redactăm un astfel de text. Mi-am permis să propun câteva amendamente. Consider că programul Bonus 169 nu este doar uh, un program care ar trebui să încurajeze participanții să facă propuneri și să difuzeze informațiile. El ar trebui să oblige participanții să aibă rezultate, iar aceste rezultate să fie făcute publice, pentru ca toate țările implicate să poată profita, să poată beneficia de acest program. Insist de asemenea asupra importanței prezenței Rusiei și Bielorusiei ca țări terțe în cadrul acestui program. Cred că ar trebui să existe o estimare a costurilor economice generate de pierderea biodiversității în Marea Baltică. Știm foarte bine că există probleme foarte mari în ceea ce privește stocurile de anumite soiuri de pește, cum ar fi tonul, de exemplu. Este adevărat pentru heringi, pentru macrou, pentru or... foarte multe soiuri de pește care sunt reprezentate în Marea Baltică. Cred că este cât se poate de important să avem rezultate uh, ale cercetărilor comune, rezultate pe care să le putem utiliza. Trebuie de asemenea să putem acționa la nivel comunitar și sper că îmi veți acorda ajutorul dumneavoastră în legătură cu acest proiect de aviz. Știu că nu a existat reuniune cu raportori din umbră pe acest subiect. Aș vrea totuși să vă reamintesc faptul că suntem uh, dispuși de puțină vreme să lucrăm acest lucru. Amendamentele pot fi depuse până mâine la prânz. Aș vrea să vă cer să îmi comunicați propunerile noastre cât mai repede, pentru că textul va trebui adoptat în luna martie, după care uh, după ce îmi trimiteți amendamentele, va trebui uh, să trimit aceste texte la traducere. Repet, este un subiect foarte important pentru noi toți. Mulțumesc, Ana Rosbach. Subiectul ne preocupă pe toți. În salut o delegație a Comisiei pentru Energie și Protecția Mediului Înconjurător din Parlamentul Norvegian. Bun venit! Tocmai vorbim despre poluarea Mării Baltice. Doresc să ia cuvântul în primul rând cei care locuiesc în țări limitrofe Mării Baltice. Dan Jörgensen va fi primul. De kan lægge mærke til, at der er jo plads til flere her i salen. Mulțumesc. Ați observat că sunt mult mai multe locuri disponibile și ar fi fost uh, mult mai ușor să aducem și niște parlamentari norvegieni aici. Putem să dezbatem despre asta mai târziu, însă. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei Rosbach. Cred că a realizat un echilibru foarte bun când uh, vorbim uh, despre acest lucru, trebuie să ne concentrăm pe dimensiunea de mediu și cred că ați reușit acest lucru. Este adevărat că, într-o măsură foarte mare, acesta este un domeniu în care ne vor, uh, confruntăm cu probleme transfrontaliere. Amândoi venim din Danemarca și dacă am fi privit uh, unele rezultate ale studiilor realizate, am vedea că este un punct de uh, pornire puțin uh, jenant pentru Danemarca, Suedia și alte țări care au trebuit să facă față consecințelor poluării din Danemarca, pentru că avem un sector de producție foarte mare, astfel încât uh, problemele de poluare din regiunea Baltică uh, uh, au o mare legătură cu noi. Vorbeați și despre Rusia și Belarus. E corect ceea ce ați spus. Există o întreagă serie de râuri care se varsă în Marea Baltică, dar lucrurile sunt mai complexe de atât. E vorba de transport și sunt diverse feluri de transport de nave care sunt relevante în acest caz Vreau să aduc câteva amendamente pentru a clarifica câteva dintre propunerile prezentate deja de dumneavoastră. În ceea ce privește taxele de pregătire, trebuie să se facă mai mult pentru a integra biodiversitatea uh, și schimbările climatice. Trebuie să facem acest lucru într-o etapă cât mai timpurie a procesului. După cum am spus, în faza de pregătire dar nu știu dacă nu am putea, într-un fel sau altul, să subliniem că nu avem foarte multe detalii tangibile în ceea ce privește mobilizarea și încurajarea studiilor științifice pentru a le coordona și pentru ca ele să își pună la dispoziție rezultatele. Nu avem prea multe date tangibile Poate că nu vom rezolva asta peste noapte, dar trebuie să atragem atenția asupra existenței acestei probleme. Dacă vorbim despre proiecte care au la bază motive politice sau nevoi politice, dacă există o asemenea nevoie, ea are legătură și cu nevoia de mediu și privind schimbările climatice. Este un sector foarte important și linia pe care ați urmat-o uh, este corectă. Mulțumesc, Dan Jorgensen. Păcat că nu sunt mai mulți norvegieni uh, prezenți în comisia noastră și uh, oricum aș dori să fie mai bine reprezentată această țară. Mai avem trei rapoarte pe ordinea de zi, de aceea v-aș ruga să stăm puțin cu ochii și pe timp. Nu ar strica să avem doar două minute pentru intervenții. Satu Hasi, următoarea vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea raportoare pentru propunerile făcute, care mi se par uh, de dreptul excelente. Programul Bonus 169 este un element pozitiv Poate că în cadrul Parlamentului European ar trebui să reamintim faptul că există și strategia privind Marea Baltică, strategie la baza acestui program și care ne aparține. Putem, prin urmare, să ne felicităm pentru această strategie a Mării Baltice și aplicarea ei uh, în ceea ce privește cercetarea. Raportarea a, de- a menționat deja problemele legate de mediul înconjurător. aș mai preciza faptul că se pare că chiar și aici, la Parlamentul European, nu se știe că Marea Baltică este cea mai poluată din lume. Toată lumea își imaginează că în regiunea de nord uh, lucrurile stau de minune, că totul e ok din punct de vedere social sau al protecției mediului. Însă, Marea Baltică, repet, este cea mai poluată mare din întreaga lume. Revin la propunerile raportoarei. Cele mai importante propuneri sunt legate de faptul că toate statele riverane la Marea Baltică trebuie să participe la acest program. Este însă evident vorba despre țări uh, care au uh, afluenție, uh, respectiv fluvii care se varsă în Marea Baltică. Mai ales aceste state sunt importante în cadrul acestui program și trebuie să ia parte la el. Mă gândesc și la Ucraina, pe lângă statele deja menționate. Uh, trebuie să vorbim despre asemenea despre uh, sărăcia biodiversității și despre costurile implicate de acest fenomen. Poate că am putea să extindem acest context și să menționăm efectele economice legate de degradarea mediului înconjurător. Evident, o biodiversitate sărăcită este un element esențial, dar uh, ea este legată și de alte costuri privind mediul înconjurător.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 dintr-o zonă organizată de studiu în jurul Mării Baltice, al cărei scop este de a dărma diversele bariere care împiedică încă cooperarea în domeniul cercetării. Observațiile mele la acest text sunt următoarele. Am îndoieli în ceea ce privește mecanismul de finanțare propus de Comisia Europeană Conform acestuia, toate statele membre ar trebui să-și plătească contribuțiile într-un fond comun din care banii ar fi apoi oferiți pentru proiecte alese. De pildă, acest lucru ar însemna că un stat membru ar plăti bani care s-ar folosi într-un proiect în care nicio organizație a acelui stat membru nu ar fi participantă. Există o bază mixtă conform propunerii comisiei și conform acestui sistem, în anumite state membre, în anumite cazuri, statele membre ar putea să-și plătească contribuția pentru un proiect care ar fi realizat în acel stat membru. Care sunt argumentele pentru acest lucru? Uh, proiectele ar trebui să fie uh, deschise tuturor statelor membre interesate, însă în unele nu există legislație care să permită plata de fonduri în conduri, în, um, într-un cont comun. Acest lucru ar însemna amânarea realizării proiectelor. Este bonus 169 uh, o inițiativă care se va desfășura conform articolului 169 în contextul discuțiilor recente privind simplificarea proiectelor cadru, nu ar fi bine ca uh, Comisia Europeană să impună criterii care ar să împiedice și mai mult desfășurarea programelor și proiectelor. O altă problemă este diviziunea implementării proiectelor în două faze, cea strategică de 2 ani și cea de punere în aplicare, alți 5 ani. De asemenea, ni se cere să realizăm o analiză post factum a unui proiect după faza strategică și baza, pe baza acestei analize să vedem uh, dacă proiectul uh, va fi dus mai departe sau nu. Aceasta este o reglementare nouă. Finland. Mulțumesc. După Danemarca, Finlanda și Polonia, acum și uh, Lituania dorește să ia cuvântul. Vă rog. Labai norėčiau padėkoti ir poniai Ros. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Rosbach pentru excelenta muncă în, uh, în pregătirea acestui document. Sigur, suntem de acord că rezultatele cercetărilor trebuie să fie puse în comun și informația trebuie partajată. Uh, iar cercetările pentru monitorizarea stării uh, Mării Baltice, care se deteriorează de la un an la altul, este o idee foarte bună. Datele recente privind gradul de toxicitate al mediului arată că toxicitatea generală din Marea Baltică este cu de 10-12 ori peste limită, chiar și în acele locuri în care uh, se uh, planifică proiecte mari de infrastructură. Rezultatele programului bonus ar trebui, de fapt acest program ar trebui uh, luat în considerare pentru de politicieni atunci când planifică infrastructura în zonă. Sunt de acord cu implicarea Rusiei și Belarusului în program și pentru a continua ideea domnului Sonid, dați-mi voie să adaug că uh, suntem în fața unei tendințe de distribuție inegală a finanțărilor. Unele state din jurul Mării Baltice primesc mai multe proiecte și cred că ar fi bine să ne asigurăm că există o finanțare mai echitabilă în cadrul statelor membre riferane la Marea Baltică. Mulțumesc! Mulțumesc pentru toate aceste contribuții. Predarea amendamentelor până pe 25 februarie, poimine, ora 12, votul în comisie pe 16 martie și în plenară în luna mai. Doamna Rosbach, ați dorit să mai interveniți? Vă rog, foarte pe scurt. Er er Au existat... Scuze, scuze au existat diverse motive uh, uh, legate de poluarea Mării Baltice. Au fost aduse o serie întreagă de argumente, dar să nu uităm că Baltica este o apă închisă. Acesta este principala problemă, pentru că dacă avem o vară toridă, atunci marea înflorește și uh, apa din motive naturale uh, devine toxică pentru uh, faună. Baltica este o zonă foarte sensibilă, de aceea trebuie să fim deosebit de atenți, deosebit de vigilenți. Va trebui să ne gândim la proiectele de finanțare Trebuie să găsim uh, beneficiile comune pentru acest proiect. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zu Punkt Mulțumesc foarte mult și trecem atunci la următorul punct la ordinea de zi, contribuția tehnologiei informaționale și comunicaționale. Raportoare este Daciana Sârbu, care are cuvântul. <clears throat> Tehnologiile informațiilor și comunicațiilor uh, pot avea o contribuție importantă la atingerea țintelor de eficiență energetică pe care Uniunea Europeană și le-a propus. Acestea pot contribui în diferite feluri la eficiența energetică printr-o mai bună distribuire a energiei, transporturi mai eficiente, dar și îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor. Voi detalia um, aici uh, câteva din domeniile importante uh, care mm, tehnologiile informațiilor și mm, comunicațiilor uh, pot contribui și eficientiza consumul de energie. Distribuirea energiei. Pentru distribuirea energiei, ICT pot ajuta producătorii să nu depășească cererea, Uh, avem aici sistemele de rețele energetice inteligente și, de asemenea, contorizarea inteligentă a energiei, care pot fi o soluție pentru economisirea acesteia. Um, transporturile, tehnologiile informațiilor și comunicațiilor pot reduce nevoia de a călători prin oferirea de servicii precum videoconferințele, cursurile online, Ehm, poate de asemenea să reducă emisiile de carbon, poluarea, zgomotul și să îmbunătățească semnificativ calitatea călătorilor prin fluidizarea traficului, prin managementul distribuției de bunuri, ehm, adică asigurându-se că pentru distribuirea de mărfuri sunt utilizate întotdeauna autovehiculele cele mai eficiente din punct de vedere energetic. Uh, un alt aspect uh, important uh, este legat de informare și educație. Cel mai important factor care influențează eficiența energetică este comportamentul uman. De, cele mai multe ori oamenii fac greșeli simple pentru că nu sunt informați. Um, de asemenea, potențialul ICT nu poate fi conștientizat atâta timp cât oamenii nu știu să folosească în mod eficient tehnologia acestuia. Um, se simte nevoia unei metodologii standardizate pentru măsurarea eficienței energetice, um, pentru că um, Comisia insistă asupra faptului că sectorul ICT trebuie să găsească o metodologie armonizată în măsurarea eficienței energetice. Uh, de asemenea, este de o importanță vitală să ne asigurăm că putem face comparații viabile între soluțiile de uh, economisire a energiei. Uh, am ținut să uh, menționez aceste capitole importante. Uh, timpul a fost foarte scurt, am avut la dispoziție o săptămână, din păcate un raport pe care l-am primit doar în limba italiană. Există și alte aspecte foarte importante pe care le, le voi adăuga prin amendamente. Îi invit și pe colegi să facă acest lucru, ținând totuși cont de faptul că termenul este foarte scurt. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru efortul depus de a vă uh, dedica acestui subiect care este într-adevăr foarte important pentru protecția mediului prin uh, demersurile de eficientizare a utilizării energetice. Doamna Hübner. Vă mulțumesc foarte mult doamnă raportor. Doamna uh, Sârbu a avut o prezentare foarte sintetică care a reușit să prezinte întregul document. Vorbim despre sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor care vor să sporească eficiența utilizării energiei și vrem ca toate aceste tehnologii să fie folosite la capacitate maximă în toate sectoarele societății. În ceea ce privește obiectivul nostru de dezvoltare a tehnologiilor cu uh, emisii reduse de carbon, aceste tehnologii ne vor ajuta să facem față crizei actuale și să trecem spre o economie mai uh, durabilă și mai echilibrată, care să ne ajute să economisim energie și ne vor permite totodată să asigurăm o schimbare rapidă și profundă a tuturor sectoarelor industriei. Uniunea Europeană și-a stabilit obiective foarte ambițioase pentru anul 2020. Sper că acestea să fie confirmate prin intermediul unei comunicări uh, comune. Vrem să reducem cu 20% utilizarea energiei primare, tot cu 20% emisiile de dioxid de carbon și, totodată, să sporim cu 20% utilizarea de energii regenerabile. Eficiența spor energetică sporită este o cerință cheie care ne va permite să respectăm aceste obiective, mai ales în sectorul construcțiilor, dar și în transporturi, logistică și așa mai departe, pentru că aceste sectoare sunt responsabile pentru o parte uh, semnificativă a emisiilor de dioxid de carbon. În ceea ce privește tehnologiile informației și comunicațiilor, ele ne pot ajuta să creștem rolul logisticii în eficientizarea sectorului transporturilor. De asemenea, vom putea reduce scurgerile de energie din rețele, să folosim sisteme eficiente din punct de vedere energetic în case și în clădiri, Sistemele inteligente de contorizare ne vor ajuta să educăm consumatorii pentru a schimba cultura utilizării energiei. Am trei amendamente care au scopul de a crește rolul tehnologiei informației și comunicațiilor. Primul spune că aceste tehnologii ne vor ajuta să protejăm mediul, stimulând eficiența energetică. Al doilea subliniază rolul acestor tehnologii și contribuția lor la stimularea eficienței energetice. Acest lucru s-a discutat în cel de-al șaptelea program cadru și al treilea amendament și o să închei acum, al treilea amendament subliniază necesitatea monitorizării acestor tehnologii în contextul dezvoltării durabile, inclusiv provocările uh, rezultate din utilizarea acestor echipamente. Mulțumesc, Victorio Prodi. Grazie, Grazie relatrice per... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea raportoarei pentru această prezentare. Foarte succint, aș vrea să vă vorbesc despre evoluția rețelei electrice, care devine din ce în ce mai eh, des o rețea inteligentă. O rețea care trebuie să fie capabilă să preia electricitatea produsă pentru a, ca utilizatorii să o poată folosi. Trebuie să fim eficienți în utilizarea energiei, dar de asemenea trebuie să profităm cât mai mult de producția de energie regenerabilă. Și nu putem să facem acest lucru decât utilizând noile tehnologii ale informației și comunicării. De altfel, putem uh, beneficia și de uh, proiecte de cogenerare a energiei electrice. În acest mod putem ameliora eficiența generală a sistemului nostru energetic. este un element extrem de important, pentru că vorbim despre cogenerare, care are la bază utilizarea gazului natural sau a biogazului. Acestea ne oferă posibilitatea de a stoca acest gaz și de a garanta o mai mare flexibilitate pentru a răspunde fluctuațiilor cererilor de-a lungul rețelei electrice. Și acest lucru poate fi făcut dacă folosim mai mult noile tehnologii ale informației și comunicării. În concluzie, Aș spune că există numeroase elemente în joc în acest domeniu și mulți dintre noi am insistat asupra faptului că trebuie să trecem de la o mobilitate fizică, materială, la o mobilitate virtuală. Poate că și Parlamentul nostru ar putea face același lucru. Deci mai puține reuniuni, poate mai lungi, dar oricum reuniuni în cadrul cărora să putem uh, pregăti dezbaterea prin intermediul teleconferinței, pentru că aceasta este o realitate cunoscută de noi toți. Mulțumesc! Da, dar nu întotdeauna se întâmplă așa. Uneori e foarte bine când uh, vezi persoana în fața ta și nu doar neapărat pe ecranul uh, unui calculator în cadrul unei teleconferințe. Mulțumesc, Oreste Rossi. Mulțumesc, domnule președinte. Revin la punctele 17, 18 și 19. Nu avem textul în italiană. Vorbesc despre organizarea activității. Este inacceptabil. Suntem la Parlamentul European și ne este imposibil să beneficiem de text în limba maternă. Pentru articolul 17, depunerea amendamentelor este fixată pentru mâine, pentru 19 la fel, pentru 18 pe 1 martie, deci termenele sunt foarte strânse și avem nevoie de uh, textul în limba maternă. Aș adăuga încă un element, domnule președinte. Am vorbit despre biocide adineaori. Este o problemă extrem de importantă. Raportorul, chiar și dumneavoastră, ați spus că se poate amâna data limită. Aceasta ne-ar oferi un timp mai lung uh, de gândire, dar ar putea fi un risc pentru traducerea textelor. Suntem Parlamentul European și nu un circ. Dacă lipsește personal pentru a traduce aceste texte, să angajăm personal. Sunt o mulțime de oameni care caută de lucru. Traducătorii își fac uh, foarte bine treaba, trebuie angajați. Vom prelungi termenul, din păcate, doar până poi mâine, pentru că nu se poate. Trebuie să avem un aviz pentru Comisia Industrială. Acolo trebuie să voteze. Ori ne respectăm termenele, ori totul ajunge la coș. Din păcate, suntem legați de strictețea acestor termene stabilite și noi trebuie să ne pronunțăm în legătură cu acest subiect pentru că afectează domeniul nostru de competență. Vă rog să înțelegeți că uneori nu este ușor. Avem practic 23 de limbi în care se lucrează eh, și eh, traducerile trebuie de fapt făcute în 23 de limbi astfel încât toată lumea să aibă acces la un text în limba maternă. Deci înțeleg că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Daciana ă, Sârbu nu dorește să mai intervină. Atunci încheiem discuția aici. 25 februarie la prânz va fi până la urmă termenul de depune. Următorul punct pe ordinea de zi este legat de programul de la Coslodui. Deci, uh, asistența financiară a Uniunii Europene pentru încetarea activității blocurilor 1 și 4 al centralei atomice de la Coslodui din Bulgaria și Antonia Părvanova a preluat uh, avizul uh, din partea comisiei noastre. Are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este un raport privind uh, propunerea pentru un regulament al Consiliului pentru asistență financiară pentru dezafectarea unităților 1-4 ale centralei de la Kozlodui. Și trebuie să menționez că am avut la dispoziție un timp foarte scurt pentru pregătirea avizului nostru care este în conformitate cu Comisia ITRE, așa că îmi cer scuze pentru că nu am avut timp să-l dau la traducere în toate limbile. M-am angajat așadar să-l uh, redactez în engleză și aștept cu nerăbdare schimbul de opinii cu, ceilal- cu raportorii din umbră Până acum nu, nu s-au propus toți uh, raportorii de, din umbră de către grupurile parlamentare. Acest raport ar trebui să fie susținut de Comisia ENVI pe baz, eh, pentru două motive esențiale. În primul rând, principiile de solidaritate și tratament egal între statele membre, programe uh, financiare similare pentru Lituania și Slovacia sunt în funcție până în 2014 în timp ce cel pentru Bulgaria expiră în 2009. Apoi, decizia guvernului bulgar de a trece la o strategie de dezafectare imediată din motive de siguranță și economice și astfel țara nu a putut negocia mai mult uh, prelungirea până în 2013. Este necesară astfel o asistență uh, suplimentară pentru a asigura o dezafectare sigură și în siguranță Suma propusă este de 300 de milioane de euro pentru perioada 2010-2013, împărțită în două uh, sectoare diferite de activitate, 60% pentru activitățile de dezafectare și 40% pentru măsuri de reducere în sectorul energetic pentru a compensa pierderea capacității de generare. Bulgaria a uh, folosit foarte bine fondurile Comisiei până în 2009 și extinderea asistenței este crucială pentru garantarea atingerii obiectivului principal și anume acela de a asigura dezafectarea la timp a unităților, garantând totodată o transparență și protecția mediului. În ceea ce ne privește, am pus accentul foarte mult uh, pe protecția mediului și pe participarea publicului. În ceea ce privește avizul, uh, proiectul de aviz pentru siguranță și uh, protecția mediului și, uh, de asemenea, uh, accesul la informație și transparență, toate acestea reprezintă elemente cheie care sunt pe deplin înțelese și susținute. Extinderea asistenței financiare pentru măsurile de reducere în sectorul energetic sunt, este de asemenea crucială, dată fiind impactul asupra prețului uh, energiei pentru consumatori în etapa imediat următoare închiderii unităților 1-4 ale centralei de la Cozlodui. Raportarea minimalizează uh, impactul asistenței financiare, dată, dar este necesară o abordare cuprinzătoare, iar consecințele generale și pe termen lung ating principiile principale pe care se bazează strategia energetică europeană. Și aici vorbim de reducerea gazelor cu efect de seră, competitivitatea sectorului energetic și securitatea uh, furnizării de energie. Înlocuirea celor patru reactoare trebuie, într-adevăr, să fie compensată prin import de energie și prin energie fosilă, o să vă prețin niște date. De exemplu, se estimează că pierderea capacității de generare din cauza închiderii timpurii a celor patru reactoare va crește volumul de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2011-2013 cu un echivalent dioxid de 2, dioxid de carbon, care va duce la aproximativ 18.000 de gigagrame suplimentare pentru Bulgaria. Dat fiind faptul că uh, țările uh, vecine prezintă deficite, va exista un echilibru. De asemenea, acest lucru trebuie uh, văzut ca oportunitate de reducere a gazelor a emisiilor de gaze cu efect de seră. Comisia trebuie să se asigure că managementul financiar al proiectului respectă reglementările financiare uh, și regulile de punere în aplicare, este totodată responsabilitatea noastră să ne asigurăm că există fonduri în bugetul pe, până în 2011 și trebuie să analizăm cu grijă procedurile și practicile dinainte de 2011, unde am observat că Comisia nu a respectat reglementările financiare și regulile de prevenire pe care le-am inclus în raportul meu pentru perioada 2010-2013. Sigur, regulile sunt pentru toată lumea și cred că și Comisia ar trebui să le respecte și înainte de acord ar trebui să facă pașii necesari pentru ca acest regulament să fie inclus și să fie asigurată contribuția. În concluzie, Consecvența și coerența cu strategia europeană pentru mediu și energie trebuie asigurată pentru ca implementarea acestei asistențe financiare să ducă la dezafectarea corectă a unităților centrale de la Coslodui. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnei Pârvanova! Un subiect important pentru Bulgaria, dar și pentru statele vecine și pentru Uniunea Europeană. Iar Rebecca Harms, uh, raportoarea din ITRE, este prezentă și va vorbi în numele verzilor sau în uh, cadrul raportului de la ITRE. Oricum, câteodată verzii au idei bune și de aceea au decis să nu fiu doar raportoare la ITRE, ci să uh, mă ocup împreună cu Michel Rivazi, eh, în calitate de raportoare din umbră eh, în această comisie ENVI de problematică, pentru că în felul acesta putem elimina din start eh, eventualele posibile contradicții, păreri divergente. Aș vrea să spun că, după părerea mea, trebuie să reținem că încetarea activității blocurilor 1 și 4 de la Coslodui uh, nu uh, a fost neapărat temeiate, nu au existat uh, posibilități de modernizare a acestor blocuri. De fapt, prin oprirea uh, funcționării lor, uh, s-au creat uh, niște condiții de siguranță. Deci cum văd eu lucrurile, blocurile 1, 2 și 3 și 4 măsurate um, cu perioada de funcționare și anume de 5 ani înainte de Uh, oprirea totală a activității țin de o responsabilitate pe care noi ne-am asumat-o încercând să creăm un echilibru în producția uh, energetică. Deci acest interval de 5 ani care poate să fi fost extins la 6 sau 7 ani, uh, în raportat la suma întreagă care urmează să fie transferată spre Bulgaria din bugetul Uniunii Europene și care este de 860 de milioane de euro până în anul 2013. Um, o parte mică vine și din alte fonduri internaționale, constituie totuși o soluție binevenită pe care Uniunea Europeană a găsit-o pentru a crea această siguranță. Dar Esențială este întrebarea cum sunt administrați acești bani, mai ales cei care urmează să vină în ultima tranșă. Este o sumă de 300 de milioane de euro care urmează să fie la dispoziția Bulgariei și această sumă trebuie să fie împărțită în doi. 180 de milioane să devină disponibile pentru alte activități directe care sunt necesare pentru oprirea blocurilor 3 și 4 și pentru depozitarea în condiții de siguranță a deșeurilor atomice. Este o sumă mare, dar uh, condițiile în care s-a acționat până acum în Bulgaria pentru depozitarea intermediară a deșeurilor nucleare nu au fost deloc bune și aș spune asta uh, eufemistic, colega din Bulgaria poate eventual să mă corecteze, ce m-a uh, frapat pe mine este că pentru depozitarea definitivă până acum nu au fost luate niciun fel de uh, măsuri și că um, urmează ca deșeurile atomice de la Coslodui să fie exportate în Rusia. Eu nu știu dacă Asta poate constitui o contribuție pentru o mai mare siguranță în Bulgaria și în Uniunea Europeană sau în Rusia. Este o cale extrem de problematică în ce privește înlăturarea deșeurilor atomice nu rezolvă de fapt problema definitiv, iar în ce privește depozitarea finală, Um, iarăși cred că lucrurile nu sunt rezolvate definitiv. Propunerea mea în calitate de raportoare și am împărtășit acest punct de vedere și altor colegi este ca noi să insistăm ca această sumă de 300 de milioane de euro să uh, fie utilizată uh, pentru uh, depozitarea în Bulgaria iar cei 100 de milioane de euro care erau prevăzuți pentru uh, constituirea de capacități înlocuitoare să fie uh, folosiți în cadrul unui fond cu ajutorul căruia Bulgaria să uh, reușească să găsească soluții pentru depozitarea finală a deșeurilor. Știu că este o modificare substanțială și a pozițiilor în această chestiune, dar m-am m-a preocupat și pe mine această problemă. Dacă Bulgaria uh, mai are nevoie uh, de asemenea asistență pentru crearea de capacități înlocuitoare, pentru că, după părerea mea, uh, Bulgaria ar putea să rezolve lucrurile fără o asistență Uh, externă. Sigur, Uniunea Europeană spune că trebuie să avem în vedere întreaga regiune, dar uh, nu există multe state membre ale Uniunii Europene în uh, imediata vecinătate a Bulgariei. Nu știu ce se intenționează cu exportul de energie electrică din Bulgaria, dar eu nu cred că trebuie să fie obiectivul acestor fonduri pe care noi le punem la dispoziție Bulgariei pentru Coslodui ca să fie de fapt construite capacități de producție a energiei electrice și a curentului electric care după aceea să fie exportate în țări vecine care nici măcar nu sunt menționate într-o manieră transparentă. Iar Bulgaria nu a investit consecvent în capacitățile de producție eh, menite să protejeze mediul înconjurător, ci mai degrabă, eh, din nou, în centrale termice sau în eh, noua centrală nucleară Belene, care, din punctul nostru de vedere, ridică multe semne de întrebare. Eu cred că banii care provin de la Bruxelles ar trebui să fie folosiți pentru depozitarea sigură a deșeurilor. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, este foarte interesant, dar uh, urmează să se ia decizii uh, și în uh, Comisia pentru Industrie. Karin Karlenbach. Vorbesc astăzi în numele colegului Palețchi, care regretă că nu poate să participe la întâlnirea de astăzi. El este raportor din umbră pentru grupul uh, socialiștilor și democraților și aș dori să vă împărtășesc uh, punctul său de vedere. Noi susținem propunerea uh, Comisiei făcute de reclementare și credem că uh, încetarea activității acestor blocuri uh, ale centralei atomice din Bulgaria a fost o decizie fericită. În același timp va ajuta Bulgaria să-și îmbunătățească expertiza în acest domeniu și va avea un impact fericit asupra perioadei de tranziție. Noi vom uh, avansa amendamente, susținem propunerea doamnei Paranova pentru uh, a crește transparența modalității de administrare a fondurilor. Aceasta este poziția colegului nostru, dar în calitate de europarlamentar austriac aș vrea să spun că mă bucură orice decizie de oprire a unor reactoare nucleare. Mulțumesc, Sabine Vilți. Sunt raportoare din umbră pentru acest raport Asist... Sunt de acord cu poziția doamnei Rams, asistența financiară era menită opririi blocurilor 3 și 4 și um, uh, unor proiecte pentru înlăturarea uh, sigură și depozitarea sigură a deșeurilor și uh, eu cred că nu trebuie să existe un export de energie electrică um, pe care Bulgaria să și-l organizeze cu bani europeni. Trebuie să uh, găsim, sigur, uh, posibilități de înlocuire a capacităților de producere a curentului electric de asemenea de investiții în uh, o sporire a eficienței energetice. Aș mai face o observație în ce privește depozitarea sigură a deșeurilor nucleare. Cred că nimeni nu a găsit încă soluție, dar trebuie să știm și ce se întâmplă în Rusia cu aceste deșeuri. Și, uh, de asemenea, uh, să ținem seama de faptul că Bulgaria continuă să exporte curent electric. Ceea ce solicită ITRE încetarea activității blocurilor 3 și 4 să fie definitivă, să nu mai existe posibilitatea ca ele să fie din nou puse în funcțiune. Acest lucru este foarte important. Pentru că nu aveam din partea Bulgariei garanția că blocurile își vor opri activitatea definitiv. În ce privește transparența, utilizarea uh, banilor, uh, cum sunt administrați cei 300 de milioane de euro din partea comunității europene, Uniunea Europeană și în trecut în sectorul energetic din Bulgaria a, a investit în proiecte sigure, dar uh, din păcate, o uh, parte din bani uh, au fost uh, distribuiți, virați spre construcția de termocentrale și de alte centrale electrice, iar acest lucru nu cred că trebuie să se întâmple dacă dorim să protejăm mediul înconjurător. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea Comisiei, doamna Blom-Hiber, dacă dorește să ne spună cuvântul poate să o facă? Deci, da. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportoarei pentru faptul că sprijină propunerea noastră. Găsim uh, salutar faptul că uh, sprijină atât uh, aspectele legate de producția de energie în centralele nucleare, cât și sprijinul în general pentru sectorul energetic. Bineînțeles că noi uh, nu dorim să încurajăm uh, prin banii pe care îi punem noi la dispoziție uh, producția de construcția de noi centrale termice, ci noi ne dorim să existe proiecte um, privind noile surse energetice care trebuie să fie exploatate. Deci, um, Bulgaria are din partea noastră până în 2013 o fereastră deschisă pentru a folosi acești bani ca să investească în noile surse de energie și de asemenea pentru a-și construi rețeaua energetică astfel încât să existe noi repartizări ale solicitărilor. Noi am încercat de asemenea să investim în proiectele privind uh, prelucrarea deșeurilor, depozitarea deșeurilor, um, găsirea unor uh, depozite tranzitorii pentru deșeurile nucleare. Aș vrea ca Bulgaria să țină seama de propunerea noastră. Mulțumesc. Raportoarea are cuvântul din nou. Mulțumesc foarte mult. O să trec uh, puțin pe limba bulgară. Vă mulțumesc pentru toate contribuțiile și pentru întrebări și pentru observații. De asemenea, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru sprijinul acordat în ceea ce privește problema transparenței și cea legată de eficiența energetică și fondurile pe care Bulgaria trebuie să le rezerve pentru acest lucru. Câteva clarificări. Înainte de dezafectarea acestor unități, Bulgaria exporta electricitate în valoare de aproximativ 2000 de gigavați, dar după dezafectarea acestor unități, a existat o reducere a acestor exporturi în țările vecine, mai ales Grecia, Macedonia, Albania și Serbia. Uh, reducere care a dus la uh, pene de curent în țările respective și de aceea uh, Bulgaria discută repunerea în funcționare a unităților. S-a pus problema pentru unitățile 3 și 4 în circunstanțe de crize grave sau cum a fost criza cu furnizarea gazului în cazul problemei dintre Rusia și Ucraina, dar Bulgaria nu a pus, propus acest lucru Comisiei Europene și dacă va exista o asemenea criză în viitor, repunerea în funcțiune nu este o opțiune. Deci Bulgaria nu are niciun fel de pretenții în acest sens. Iar clarificarea pe care voiam să o fac este următoarea. Pentru a uh, cheltui combustibil, uh, Bulgaria are un contract cu Rusia. În ceea ce privește combustibilul de la unitățile 3 și 4, aceste, uh, acest contract este încă în funcțiune. În ceea ce privește însă depozitul intermediar, el va fi folosit pentru deșeuri mai puțin periculoase, rezultate din instalații, uh, carcase uh, și clădiri. Deci Bulgaria nu depinde în niciun fel și nu va exporta acest combustibil. Iar aceste 3 milioane, 300 de milioane nu se vor folosi pentru acest scop. Majoritatea deșeurilor din construcții vor fi depozitate uh, sigur în acest uh, depozit. Încă o observație se referă la acești, această cantitate de 2000 de gigavați și înlocuirea ei. Compensația în Bulgaria s-a făcut pe socoteala combustibilor fosili, cum este cărbunele, și trebuie să închidem patru asemenea instalații care lucrează cu combustibil solid. Și dacă se întâmplă acest lucru, dacă le închidem, vor apărea pene de curent în țară sau uh, furnizarea de curent electric va fi întreruptă. Știu că trebuie să ne îndeplinim angajamentele și am făcut-o întotdeauna, însă, în același timp, nu trebuie să existe o destabilizare a resurselor de energie în țara noastră. De aceea este foarte important să înlocuim acești 2000 de gigavați pentru a nu trebui să îi compensăm cu tehnologii care sunt foarte dăunătoare pentru mediu și care sunt depășite și ar trebui și ele dezafectate. Aș fi foarte mulțumită dacă împreună cu raportorii din umbră am putea discuta aceste subiecte și ajunge la un consens săptămâna viitoare. Vă mulțumesc foarte mult. Termenul este 1 martie, deci poate și până la sfârșitul acestei săptămâni am putea avea o asemenea discuție. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnei Bărvanova. 1 martie, ora 12, termenul de depunere a amendamentelor conform noului uh, mecanism și în cazul acestui raport. Și ajungem acum la ultimul punct pentru prima jumătate a zilei. Este vorba despre delegarea de competențe legislative către Comisie în baza tratatului de la Lisabona. Uh, au apărut aici modificări. Parlamentul a obținut mai multe competențe în ce privește delegarea uh, de uh, competențe legislative către Comisie, iar conferința președinților a propus ca noi să elaborăm un raport care să fie adoptat în plenară. Comisia juridică este comisia competentă și de multe ori uh, aceste uh, acte uh, delegate sunt legate și de comisia noastră. Eu am elaborat un aviz, îl aveți în limba engleză. În esență, este vorba despre faptul că noi Uh, ne plasăm acum uh, la nivel de egalitate cu Consiliul și nu ca în cazul procedurii comitologice anterioare, uh, nu suntem situați pe o poziție dezavantajată. Trebuie să avem și timp necesar pentru a evalua actele de delegare și aici mai ales în ce privește pauza în perioada verii și uh, a Crăciunului există o situație specială de care trebuie să ținem seama. Noi, ca și Consiliul, dorim să uh, participăm la elaborarea uh, să ne pronunțăm în legătură cu proiectele pe care Comisia le face, pentru că nu este uh, posibil ca experții naționali să fie implicați și după aceea Parlamentul European să primească, să fie confruntat cu un document uh, care practic a fost înfiripat fără să se poată să se pronunțe din timp. Mai este nevoie de un acord interinstituțional între Parlament, Comisie Uh, și Consiliu. E bine, acestea ar fi pe scurt recomandările către uh, Comisia noastră. Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte, nu doar pentru faptul că mi-a stat cuvântul, ci și pentru activitatea desfășurată pentru că ați fost și președintele Comisiei Constituționale și ne-am gândit că este o soluție foarte fericită să vă asumați și elaborarea acestui uh, aviz de raport, pentru că uh, trebuie să uh, sporim competențele Parlamentului în favoarea cetățenilor și cetățenilor. Mulțumesc pentru acest aviz uh, pe care l-ați distribuit. În esență, punctele sunt bine uh, menționate și trebuie să vedem Acum, în legătură cu această legislație secundară, cum uh, vom uh, putea proceda astfel încât să uh, beneficiem de drepturi sporite, pentru că nu trebuie să pierdem această șansă pe care tratatul ne-o dă. Deci, noi putem să fim de acord cu propunerile pe care președintele le-a făcut, poate câteva precizări suplimentare. La punctul 1 am adăugat din partea grupului PPE că aceste uh, legi delegate sau legislație secundare uh, merită să fie tratate diferențiat de la caz la caz? Pentru că uneori ele pot avea un impact politic foarte mare și alteori mai puțin. Trebuie să existe din acest punct de vedere o mai mare flexibilitate a Parlamentului, iar la punctul 4 aș propune să nu vorbim despre early approval, ci despre urgent procedure deci trebuie să uh, existe uh, această specificare. De obicei ne trebuie uh, timpul adecvat pentru verificare, doar dacă există urgențe, atunci am putea să ne abatem de la această pretenție. Iar la punctul 5 este vorba despre inviting Parliament to preparatory meetings, invitarea Parlamentului la reuniunile pregătitoare și noi am propune din partea PPE să spunem involving Parliament in the preparatory work. Deci să implicăm Parlamentul în activitatea pregătitoare. Nu este vorba de a fi invitați, ci de a ne putea implica. Este, cred, punctul esențial. Și noi trebuie să uh, insistăm ca Parlamentul European să uh, se situeze pe aceeași poziție ca și Consiliul. Sunt uh, mici propuneri uh, de amendare, dar în esență considerăm că proiectul elaborat de președinte este foarte bun și îl susținem. Mulțumesc că în acest domeniu mai specializat nu există foarte multă dinamică. Înțeleg, Pitelize, că urgency procedure este o altă procedură decât early uh, procedure. Deci trebuie să vedem uh, să nu greșim eventual folosind sintagme greșite. Iar involving in the preparatory work, da, într-adevăr, este o soluție mult mai fericită decât uh, invitarea Parlamentului la elaborare. Iar la punctul 1, noi am spus în principiu vechiul instrument de comitologie va fi înlocuit prin noua procedură, conform articolului 290. Să vedem dacă mai adăugăm uh, și uh, ideea pe care ai propus-o cu verificare de la caz la caz. E bine, uh, termenul de predare a amendamentelor, poimine, 25 februarie, ora 12 și încheiem în felul acesta ordinea de zi prevăzută pentru prima jumătate a zilei. Ne revedem uh, la ora 15 după masa de prânz. Uh, suspendăm ședința.